dragi colegi putem să începem înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi aș dori să salut cu multă căldură pe domnul Raul Elvit. Noul membru al comitetului nostru înlocuiește pe domnul Bușoi de la ALDE și suntem nerăbdători să lucrăm împreună. Sperăm că va place să lucrați aici, la comisia noastră. Acum, putem trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de instalarea sistemului ECOL la bordul vehiculelor. E vorba de o opinie în acest sens și implementarea sistemului respectiv, care va aduce multă siguranță, securitate pentru utilizatorii vehicolelor noastre, ceva cerut de Parlament de multă, multă vreme încoace și cu multă tărie. Așadar, ne apropiem uh, de ceva mult mai concret acum. În primul rând dau cuvântul raportoarei, doamna uh, Șenalova. Vă rog frumos. Dobré odpoledne a děkuji paní předsedající za slovo. Eh, já jsem opravdu ráda, že se na půdě tohoto výboru můžeme opět... Za... Mulțumesc că eh, îmi dați cuvântul, doamnă președinte. Ne, mă bucur că putem astăzi să discutăm acest sistem ECOL, în sfârșit, aș spune eu, deoarece Parlamentul European de multă vreme încoace promovează această măsură și de multe ori am uh, subliniat că s-au uh, înregistrat prea multe întârzieri în acest domeniu. Vreau să vă spun că în luna iulie anului 2012, cu o largă majoritate, am adoptat o uh, rezoluție privind ECOL, numărul 112, un număr gratuit pentru toți șoferii deci pentru toți cei care conduc un autovehicol în Europa, fără niciun fel de condiții prealabile. Este, de fapt, singura cale de a pune capăt problemelor distrate și Comisia, după părerea noastră, ne-a promis că până în 2015 se va introduce sistemul obligatoriu ECOL prin apelarea acestui număr 112. raportul uh, pe, pe care am lucrat împreună cu colegul Koch uh, de la Comisia TRAN, prezent aici, este deci raportul de față, mă bucur că am lucrat împreună, raportul a registrat uh, un sprijin larg. Este adevărat că mm, caracterul voluntar al acestor măsuri nu mai este astăzi o opțiune. Care este sistemul acum? Care sunt avantajele sale? Pe scurt, nu numai o cale de a identifica rapid și în mod automat vehiculele, aducând mai multă siguranță, deci prevenind uh, pericolele, sunt mai multe avantaje. Se pot retransmite, se pot transmite date privind uh, starea, circulației se, pot reduce, num, se poate reduce numărul de ambuteiaje și toate acestea uh, asigurând și o mai mare concurență pe piață. Începând din 2015, octombrie, toate mașinile noi ale persoanelor particulare, vehicole ușoare, de asemenea, vor fi echipate cu acest sistem la bord. Se va desfășura, deci, pe teren o infrastructură care să permite să se gestioneze acest sistem ECOL pentru interoperabilitate și pentru continuitatea serviciului respectiv peste tot în Uniunea Europeană. Mă bucur că propunerile Comisiei se potrivesc cu ceea ce noi am cerut ca și Parlament European. Trebuie să sprijinim punerea pe picioare a acestui sistem care aduce avantaje clare pentru toți cetățenii europeni. Dar nu trebuie nici să sacrificăm standardele minime europene de calitate care să permită o funcționare corectă a sistemului peste tot în Europa. Orice încercare de a întârzia acest proces nu poate fi scuzată ne găsim la sfârșit de mandat. În acest sens, trebuie să acordăm o prioritate absolută a acestui subiect. Parlamentul European are acum la dispoziție toate propunerile legislative legate de ECOL. Ele sunt pe masa de discuții și, bineînțeles, sperăm că cu toții vom putea să sprijinim această inițiativă. E vorba aici de un sistem de siguranță care poate să salveze până la 2500 de vieți omenești pe an. Nu cred că trebuie să renunțăm la el. Comisia se va exprima în continuare și, bineînțeles, că îmi pun și eu întrebări legate de inspecțiile tehnice efectuate pe acest sistem, lucru care nu apare în propunere. De asemenea, atrag atenția asupra actelor delegate, aspect pe care va trebui să-l uh, analizăm și, în orice caz, sunt sigură că voi coopera foarte bine cu raportorii din umblă și cu colegul de Bacher. Am lucrat deja împreună și avem interes, uh, un interes comun ca acest raport să poate să fie uh, analizat uh, în timp util și să putem să-l adoptăm în plenara din luna februarie anului viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Vreau să cer uh, raportorilor din umbră și reprezentanților grupurilor politice să comenteze. Am so sorry. <laughs> Pani Przewodnicząca, ja, ja, nie jestem, ja nie jestem sprawozdawcą cieniem do tej sprawy, tylko chciałam... Doamna Hazlik, da, vreau să vă spun că vreau să particip la discuție. Do we have anyone from the EPP? Am reprezentant de la PPE, întreabă doamna președinte. Pentru că nu avem lista raporturilor din umbră aici, la prezidiu. Am... yeah, but Przepraszam bardzo pani przewodnicząca. To jednak ja miałam zabrać głos w imieniu. Mă scuzați, doamnă președinte. Eu trebuia să iau cuvântul în numele domnului Ivan de Cap, care este raportor din umbră. Mă scuzați, am uh, stârnit așa confuzie. Da, ne pare rău pentru că nici noi nu știm cine și în numele cui se exprimă. Da, mă scuzați încă o dată. Bun, doamnelor și domnilor, doamnă președinte, vreau să iau cuvântul în numele domnului Van den Kamp, Vim, care mi-a cerut să-i prezint poziția pe acest subiect. Tehnologia ECOL și punerea sa în aplicare obligatorie va reduce numărul de victime pe drumurile noastre și, de asemenea, va reduce și numărul de răniri. Cred că ne găsim uh, în fața unui proiect foarte, foarte bun care va spori siguranța, securitatea. Este un proiect care poate da rezultate foarte bune. Cu toate acestea, domnul Van den Kamp vrea să atragă atenția asupra uneia dintre provocări, și anume că acest sistem ECOL poate să fie folosit pentru a aduce servicii suplimentare. De exemplu, diagnostic la distanță sau alte lucruri legate de serviciul autovehicolului. Îl sprijin uh, pe domnul Shadow raportul pe domnul avocat din umbră și asta mă duce cu gândul la o altă idee. Ar trebui să bazăm acest sistem pe o platformă open access care să fie operațională conform acelui principiu al concurenței libere și egale, free and fair competition adică operatorii să poată să participe la această platformă. Nu trebuie ca sistemul să impună punctul în care un autovehicul trebuie să facă o, o inspecție tehnică și așa mai departe, sau o reparație. Trebuie să fie un sistem flexibil și să existe alt alternative și servicii competitive, astfel încât atunci când șoferul face sau efectuează acest apel, el poate să își aleagă și furnizorul de servicii pe care și-l dorește. Această propunere însă nu reflectă foarte mult acest aspect, care, după părerea mea, este pur și simplu esențial pentru consumatori și, în general, pentru toți participanții pe piață. Cu alte cuvinte, noile acte legislative trebuie să permită servicii competitive și produse competitive consumatorilor noștri. Domnul Van den Kamp, de asemenea, este îngrijorat de calendarul punerii în aplicare conform opiniei dânsului. Bineînțeles că acest sistem trebuie să fie implementat cât de curând posibil. Cu toate acestea, trebuie să ne punem întrebarea, în mod onest, dacă este fezabilă o astfel de implementare până în 2015. Trebuie să facem lucrurile așa cum trebuie. În caz contrar, uh, vom obține rezultate nedorite. Ne vom da cu stângul în dreptul. Nu știu cât de realiste este, sunt datele propuse și trebuie să ne concentrăm pe un sistem care să fie într-adevăr uh, funcțional până în 2015. Și ultimul aspect. Încă de pe acum, anumiți producători au uh, fabricat deja un astfel de sistem ECOL care oferă servicii cu numere de urgență și lucruri legate deci de siguranță sau informații legate de airbag-urile de pe un anumit autovehicol. Iată ce vreau să vă spun, doamnă președinte, și îmi pare rău că am încurcat puțin borcanele, însă sper că am putut să prezint poziția grupului meu într-un mod cât se poate de adecvat. Vă mulțumesc foarte mult! În numele ALDE, cine se va ocupa de acest dosar? The, for the time being, we do not have uh, any, anyone uh, here present. Nu avem pe nimeni încă deocamdată care să poată să ofere comentarii? Și pentru verzi, vă rog? Äh, mm, da, vă mulțumesc. Cel puțin uh, pentru un moment nu s-a desprins prea mult interes pentru acest subiect, dar de ce nu? Poate că pot chiar eu să fac asta. Și noi suntem destul de sceptici față de acest sistem, mai ales față de ambițiile legate de introducerea sa. Presiunea timpului, timpului este ceva pozitiv în general, dar totuși ai nevoie de timp ca să te gândești, să reflectezi. Așadar, avem nevoie de un sistem uh, open system, deci uh, interoperabilitate și așa mai departe. Și atunci Este foarte clar că, așa cum spune și Comisia, e vorba aici de un, o propunere neutră și întreb Comisia în ce măsură putem să incorporăm aici sisteme existente. Cât de mult se reflectă acest punct în propunerea dumneavoastră, întreb Comisia. Și al doua, al doilea aspect se referă, așa cum spune doamna Henslick, se referă la calendar, cât de realist este acesta. M-ar interesa și ce se întâmplă la Consiliu, cum merg discuțiile. Vă mulțumesc. Uh, da, o să dăm ocazia Comisiei să reacționeze după ce vor vorbi cei din umbră, raportori din umbră. Domnul Michael Harbour de la ECR nu este deocamdată în sală. Mă întreb dacă este cineva care dorește să comenteze? Vă rog. Domnul Koch. Mulțumesc foarte pe scurt. Eu vin de la Comisia Tran. Nu sunt raportor din umbră pentru acest raport din partea grupului meu, dar eh, colegii mei au dreptate. Anumite elemente cumva eh, se leagă. Da, acest sistem ECOL în Uniunea Europeană se spune uh, Uh, va fi un sistem gratuit. Pe de altă parte, trebuie ca uh, toți prestatarii privați să poată să folosească acest sistem. Este un proiect ambițios. Bine, totul este posibil, însă mă întreb în ce măsură chiar este fezabil un astfel de proiect. Și apoi, de dragul protecției datelor, aș avea aici niște temeri, voi vorbi mai departe despre ele. Iar cât privește calendarul, da, ambițios, de bună seamă, mă întreb și eu dacă vom putea să respectăm. Pe de altă parte, aveți dreptate, dacă nu există presiunea timpului, într-adevăr, peste 2 ani nu o să Uh, nu, vom face, nu vom fi făcut niciun fel de progrese. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, deci nu avem pe nimeni de la GUE, ca și raportor din umbră, nici de la FD. Vreau să întreb dacă alți membri ai comisiei doresc să se exprime asupra acestui subiect. Dacă nu, atunci terminăm această discuție și dau cuvântul Comisiei Europene, domnul Onidi, vă rog. Thank you, thank you, Madam Chair. Thank you. Uh... Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și doamnelor și domnilor deputați care au intervenit. Și iată că, în sfârșit, ne întâlnim pentru a dezbate această chestiune. Dacă vă reamintiți, acesta este un fel de copil al instituției dumneavoastră. Nu numai că ne-ați amenințat pentru a face această propunere, dar mai mult decât atât, cred că în raportul pe care l-ați adoptat cu aproape un an în urmă, ați fost foarte expliciți în cererea dumneavoastră de a avea o propunere simplă care să țină cont de tehnologia actuală, eficientă din punctul de vedere al costurilor, pentru că vorbim de un cost de aproximativ 40 de euro per vehicul, ceea ce nu este mai pomeni de mult. De asemenea, ne aș cerut uh, să avem uh, un serviciu public pentru publicul larg, pentru că acesta era singurul fel în care puteam garanta că fiecare șofer din uh, Uniunea Europeană va avea posibilitatea să trimită un apel de urgență, um, fie manual, fie în mod automat, indiferent unde s-ar fi aflat și pe ce drumuri ar fi condus. Și E un lucru pe care îl știm foarte bine și care funcționează foarte bine în uh, Uniunea Europeană, mm, sistemul de apeluri 112, acesta trebuia folosit. Un aspect pe care l-ați subliniat în raportul dumneavoastră și, de fapt, ați fost uh, promotorii acestei idei era acela de a fi neutri. Ați insistat asupra acestui lucru și anume că nu trebuia să ne limităm doar la o tehnologie care să nu poată evolua și, pe de altă parte, nu trebuia să tăiem aripile pentru alte feluri de inițiative care să ofere altfel de servicii. Și din acest punct de vedere, propunerea pe care o aveți astăzi în față este diferită de cea pe care o discutasem în urmă cu șapte-opt ani. Pentru că uh, cardul care este sau va fi incorporat, va fi instalat pe fiecare vehicul, poate fi utilizat și în cazul în care proprietarul mașinii sau uh, constructorul de mașini alege acest lucru, aceasta va putea ajuta. Un alt principiu important din punctul de vedere al deschiderii este următorul vom oferi posibilitatea ca șoferul să aleagă dacă utilizează sistemul de apel automat către 112 sau dacă avea, ar putea avea un abonament la un sistem de asistență în caz de urgență mai sofisticat și ar putea o face dacă dorește acest lucru. Deci există libertate de alegere, dar cel puțin avem garanția ca din octombrie 2015 încolo există această garanție pentru toată lumea. Un lucru foarte important pentru această comisie, pentru comisia dumneavoastră, pentru că multe din mașinile din ziua de astăzi, și anume uh, 70% din mașinile care circulă sunt mașini de mâna a doua și din ce în ce mai multe dintre ele se deplasează la nivel transfrontalier. Iată, deci avem nevoie de o, o garanție de a avea acest Uh, instrument instalat pe vehicul, la bordul vehiculului, care să se deplaseze dintr-o țară în alta. Iată deci un sistem mult mai bun și mai eficient decât uh, cel pe care îl aveam în trecut. Din punctul de vedere al calendarului, considerăm că acesta este foarte realist. Avem uh, doi piloni aici. Pe de o parte, problemele legate de mașini și aici, din punct de vedere al uh, industriei auto, nu există nicio problemă pentru a le avea implementate din octombrie 2015 și reamintim aici că nu este pentru toate mașinile noi, ci pentru toate uh, Uh, categoriile de mașini care apar noi pe piață. Deci, uh, bineînțeles, um, industria auto poate profita de această tehnologie și nu va fi o problemă pentru ei să integreze acest nou sistem pe uh, modelele noi de mașini. Pe de altă parte, există și acele uh, puncte de informare în legătură cu apelurile de urgență la nivel național și toate semnalele pe care le-am primit deocamdată sunt pozitive în acest sens. Avem chiar și state membre precum România sau Republica Cehă care uh, sunt uh, complet echipate cu astfel de sisteme uh, și, uh, și alte state membre ne asigură că sunt în curs de implementare și până la urmă software-ul care va fi utilizat pentru centrele de preluare a apelurilor de urgență va funcționa. În ceea ce privește Consiliul, măcar de data aceasta Consiliul Uh, n-a spus nimic. Iată o oportunitate de aur pentru dumneavoastră pentru a ne îndrepta către drumul cel bun. Să sperăm că acesta este într-adevăr drumul cel mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc dacă mai sunt uh, întrebări sau comentarii la acest dosar. Dacă nu, atunci ne întoarcem la raportor, dar nu, m-am grăbit, nu m-am uitat în direcția cea bună. Vă rog. Da, am ascultat comisia vorbind despre octombrie 2015 ca termen și, într-adevăr, este o chestiune fascinantă și foarte interesantă pentru cetățeni. Mă întreb cum aveți de gând să faceți o comunicare către cei în fiecare stat membru în parte, la nivel comunitar, vom utiliza un, un instrument de comunicare în mass media pentru ca acest lucru să fie cunoscut, pentru că e important ca cetățenii să cunoască această propunere. Este într-adevăr o inițiativă bună, pozitivă, despre care ar trebui să vorbim mai mult. Dacă Comisia dorește să răspundă la această întrebare, vă rog. Da, mulțumesc pentru această încurajare. Din punctul meu de vedere, cel mai bine ar fi ca uh, industria auto să comunice cât mai repede cu putință. și să promoveze această propunere ca o, un avantaj deosebit de mare. Dorim să luăm inițiativă pentru a face o comunicare mai bună, pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine, dar fără să uh, oferim prea multă asigurări, am dorit totuși să avem o parte de asigurare din partea legiuitorilor, să menținem calendarul pe care l-am stabilit și să menținem și conceptul general pe care l-am acordat. Sperăm însă ca foarte curând să fim în stare să facem toate acestea. Mulțumesc. Dacă nu mai aveți alte comentarii, atunci dau din nou cuvântul raportorului. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit, inclusiv Comisiei Europene. Aș mulțumi, în primul rând, Comisiei pentru că a răspuns la întrebările care s-au pus aici în sală și aș vrea să vă dau câteva date, în special în ceea ce privește fezabilitatea acestei propuneri și calendarul său. Vorbim despre e-call aici la Parlamentul European încă din anul 2005 și iată, au trecut mulți ani de atunci. Așa că a sosit momentul ca, în sfârșit, uh, industria auto să fie pregătită și să știe cu claritate încotro se îndreaptă. Aș vrea să mă refer aici și la un alt proiect, un proiect uh, pilot, HERO, care e, reprezintă un fel de test pentru statele membre pentru a vedea dacă sunt pregătite sau nu și să vedem dacă uh, sistemul e-call poate funcționa în legătură cu uh, centrele de preluare a apelului de urgență 112. S-a făcut aici aluzie și la sistemul e-call care ar putea fi furnizat de către părți terțe. E vorba aici de un serviciu care poate fi oferit ca un serviciu public, însă există o anumită marjă de manevră pentru a recurge și la altfel de servicii care să aibă o valoare adăugată. Așa că mulțumim încă o dată Comisiei pentru toate aceste clarificări. Sper să lucrăm foarte bine pe viitor, să avem o bună cooperare cu toți raportorii din umbră și să ajungem la rezultate bune. Și sperăm, de asemenea, ca înaintea încheierii acestui mandat parlamentar să ajungem la un acord. Și aș mai insista aici asupra unui lucru. Ar fi bine să negociem și să acordăm cât mai rapid acest raport. Mulțumesc. Thank you. Uh, <clears throat> the timetable... Mulțumesc. Calendarul la comisia noastră nu este încă stabilit, așa că vom reveni asupra acestuia mai târziu. Așa că, deocamdată, dezbaterea noastră se încheie la punctele 10 și 11 de pe ordinea de zi și în același timp, aș vrea să rog toate grupurile politice să atragă atenția membrilor comisiei noastre să fie prezenți la uh, ședințe, pentru că se pare că astăzi uh, trecem cu foarte mare ușurință peste punctele prevăzute și ar fi bine ca toate persoanele responsabile să fie aici uh, mai devreme, dacă se poate. Următorul punct pe ordinea de zi Punctul 12. O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE. Raportorul este domnul Pablo Arias Eceveria. Din partea PPE-ului. Ar fi trebuit să începem această dezbatere la orele 16, așa că raportorul, din păcate, nu este încă aici. Vom face o pauză de aproximativ 10 minute Dânsul a fost deja prevenit, dar e nevoie de ceva timp până să ajungă aici la noi. Așa că vom relua lucrările peste 10 minute. Vă mulțumesc! Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Acum uh, toate persoanele responsabile au venit, așa că putem începe dezbaterea la punctul 12, o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE. Piața comerțului electronic este în creștere, cel puțin asta ne dorim și ne dorim ca același lucru să se întâmple și pentru serviciile de livrare de colete. Domnul raportor, domnul Eceveria, va lua cuvântul pentru a prezenta acest raport. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Aș vrea, pentru că este prima intervenție după vacanța de vară, Aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă spune bun venit și sper să fi încărcat cu toții bateriile pentru această sută de metri care ne mai rămâne din mandatul actual. N-aș vrea să mă extind prea mult în comentariile de astăzi. Cred că este mult mai important să ascult părerile dumneavoastră ale grupurilor politice în legătură cu proiectul de raport pe care l-am prezentat. Aș vrea să prezint doar caracteristicile esențiale ale acestui raport, care urmăresc îndeaproape linia pe care o anunțasem în luna iunie. Am împărțit raportul în cinci părți. Prima parte se referă la importanța de a avea niște servicii de livrare de calitate ca un pilon absolut necesar pentru piața uh, unică digitală europeană. Am spus acest lucru la prima dezbatere pe care am avut-o în iunie. Livrarea coletelor care au fost cumpărate online este un punct absolut esențial. Dacă avem niște servicii la nivel european care să fie economice, de calitate, economice, toate acestea reprezintă un adevărat stimulent pentru comerțul unic digital. Cel de-al doilea bloc, cel de-a, cea de-a doua parte a acestui raport, care se referă la procesul de livrare, ține cont în primul rând de nevoia de a crește încrederea consumatorilor, pe de o parte, și pe de, pe de altă parte arată că piața ar trebui să ofere consumatorilor europeni o ofertă cât mai variată, în felul acesta oferindu-le posibilitatea de a alege foarte multe produse. Pentru a crește încrederea, trebuie să îi informăm pe consumatorii care trebuie să știe în orice clipă de unde este trimis coletul, când va ajunge acesta, cine l-a expediat, care este prețul final al costului transportului și, în sfârșit, ce trebuie să facă dacă dorește să returneze acel pachet, cui să-i se adreseze și așa mai departe. Cea de-a treia parte a raportului se centrează pe IMM-uri. Acesta este un element esențial în piața unică digitală. IMM-urile reprezintă uh, un element esențial al pieței noastre și piața serviciilor de livrare trebuie să țină cont de cererile consumatorilor în acest sens. De aceea propun, în primul rând, să garantăm o concurență liberă și eficientă. Aceasta este esențială pentru o reducere a prețurilor și pentru un serviciu de calitate. Pe de altă parte, trebuie să punem capăt fragmentării piețelor și să punem la dispoziția IMM-urilor care doresc să aibă un comerț transfrontalier niște servicii de expediere simple, rapide, ieftine și sigure. IMM-urile nu au capacitate de negociere pe care o au alte mari companii și aceasta n-ar trebui să fie un dezavantaj comparativ față de marile companii, deci uh, un absolut dezavantaj pentru ele. Cea de-a patra parte se centrează pe inovație și interoperabilitate. Acestea sunt elemente cheie pentru ca piața unică a serviciilor de livrare să ducă la uh, comerț digital uh, crescut. Nu cred că aceasta va însemna o modificare a legislației uh, foarte importantă, pentru că nu există o cerere nici din partea consumatorilor, nici a firmelor uh, pentru a avea noi reglementări în acest domeniu. Cred că legislația pe care o avem este suficientă, ea trebuie însă aplicată bine și implementată în mod corect înainte de a ne gândi la introducerea de noi inițiative. Rolul nostru al legiuitorilor este să promovăm obiectivele pe care le-am menționat mai devreme prin acorduri comune pentru standardizarea și simplificarea procedurilor de etichetare, de exemplu, astfel încât acestea să aducă beneficiile scontate pentru toată lumea. În acest raport sunt de altfel promovate mai multe măsuri în acest sens. Trebuie să promovăm și contracte între operatori, utilizatori și consumatori pentru a atinge obiectivele dorite într-o anumită perioadă de timp. Nu e vorba aici de a impune ceva, ci de a propune. Industria este în stare să ofere soluții pentru problemele existente. De altfel, există multe inițiative pentru a avea niște sisteme de uh, o expediere rapidă, uh, Uh, puncte de colectare, chioșcuri pentru colete și așa mai departe. După cum spuneam, în acest moment rolul nostru este acela de a face o reflexie pe această temă, de a invita la dialog și de a ajunge la acorduri pentru soluționarea problemelor constatate. Operatorii logistici și furnizorii de astfel de servicii trebuie să accelereze acest proces de generare de soluții inovatoare. Pentru problemele existente, singura soluție este cooperarea și dialogul între cele trei părți implicate, companiile, consumatorii și operatorii de servicii logistice și de livrare. Pe de altă parte, cred că acest dialog ar trebui monitorizat de către instituțiile europene pentru ca obiectivele despre care vorbeam să fie într-adevăr atinse. Și aceasta mă duce la ultima parte a raportului meu, cea de-a cincea, și anume cea referitoare la rolul de supraveghere a instituțiilor europene și de garanția implementării acestor norme. O sarcină absolut esențială, nu doar pentru creșterea certitudinii juridice și a, a eliminării fragmentării pieței, ci și pentru a avea o adevărată transparență și concurență. Iată deci pilonii principali ai acestui raport. Însă, așa cum spuneam mai devreme, cred că principala prioritate este astăzi să ascultăm părerea raportorilor din umbră, în numele grupurilor politice, așa că aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Săptămâna trecută am avut o primă întâlnire cu raportorii din umbră, una foarte pozitivă. Am avut deja un schimb de păreri în legătură cu mai multe chestiuni și aș vrea să mulțumesc acum tuturor grupurilor politice pentru atitudinea pozitivă și pentru faptul că am dezbătut în comun tocmai pentru a ajunge la un acord în legătură cu acest raport care face parte dintr-un pachet de inițiative pentru promovarea pieței unice digitale. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc și eu. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Senalova, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru această propunere, o propunere de o calitate deosebită și să îi mulțumesc și pentru dezbaterile pe care le-a organizat în, și dezbaterile pe care le vom avea uh, și pe viitor cu raportorii din umbră. În ceea ce privește propunerea făcută uh, și uh, propunerile îmbunătățite, acestea sunt de salutat în ceea ce privește importanța IMM-urilor, de exemplu. Uh, Referitor la consumatori, cred că raportorul a prezentat un text de calitate care sublinează importanța problemelor detectate. E vorba aici de îmbunătățirea calității serviciilor, de întărirea transparenței, creșterea accesului și, de asemenea, problema prețurilor ridicate. Toate acestea sunt fundamentale uh, pentru avizul care va fi redactat. Și n-ar trebui să lăsăm deoparte faptul că aceste servicii ar trebui să ajungă până la zonele și regiunile cele mai periferice și mai îndepărtate. M-aș referi acum la punctul 16, unde se vorbește despre soluționarea alternativă a litigiilor. Mai precis, cred că am putea avea un sistem de uh, urmărire a pachetelor un lucru pe care l-am menționat în uh, propunerile mele. Aici uh, suntem în principiu de acord cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Există aici o chestiune absolut remarcabilă și poate chiar cea mai importantă pentru grupul nostru al socialiștilor. E vorba de uh, comerțul digital și urmărirea online a trasabilitatea acestor pachete. S-a vorbit și despre propunerea Comisiei în acest sens. Și considerăm că Comisia noastră ar trebui să țină cont de faptul că ne interesează o piață internă care să dispună de servicii de expediere, de colete Uh, certificate care să ajungă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Comisia Europeană a făcut deja aluzie la o serie de principii concrete. De exemplu, nevoia de a avea un marcaj concret care să însoțească aceste trimiteri și care să reprezinte un fel de garanție pentru consumatori. Ce vreau să spun cu aceasta? Acest marcaj poate fi utilizat pentru a spori informația acordată consumatorilor și de asemenea pentru a spori siguranța sistemului. Un alt lucru important este acela de a crește profesionalismul companiilor care oferă aceste servicii. De aceea este absolut necesar să se susțină formarea pentru profesioniști în acest domeniu mai larg al comerțului digital. Sunt absolut încrezătoare că, până la urmă, împreună vom ajunge la un text echilibrat, un text care să promoveze piața internă, astfel încât aceasta să fie una echilibrată. Și aceasta în avantajul consumatorilor, al lucrătorilor, al companiilor și al tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul în partea ALDE. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc domnului Arias pentru acest proiect de raport. În primul rând, pentru că se vorbește aici despre uh, obstacolele în calea unui pachet integrat pentru această piață digitală, în special din punctul de vedere al consumatorilor și al companiilor. Într-adevăr, reducerea taxelor ar trebui să se facă printr-o mai bună interoperabilitate și o îmbunătățire a procedurilor. Iar um, serviciile online, într-adevăr, sunt o chestiune nouă pe piața europeană. Există o dinamică ascendentă pentru a oferi servicii de mai bună calitate și aceasta a dus la o mai mare concurență care a impus până la urmă ofertele cele mai atrăgătoare deci nu putem uh, interveni la nivelul suprareglementării și pentru că aceasta ar duce la uh, suprimarea în fașă a inițiativelor bune de până acum. Se vorbește aici despre autoreglementare, în special prin platforma de cooperare și prin uh, schimburile realizate între companiile din domeniu. În felul acesta se pot uh, realiza norme comune care să aducă o valoare adăugată în plus. De exemplu, atunci când e vorba de etichetarea uh, destinatarului pentru un anumit colet. Legislația este foarte importantă și directiva pentru protecția consumatorilor are o importanță deosebită în acest sens, pentru că prin normele minime pe care le impune pentru termenele de returnare și de anulare a contractelor, încearcă să reducă incertitudinea juridică pentru companii și pentru consumatori. Există însă un element pe care nu l-am regăsit în acest proiect de raport și anume referința la dreptul european de a cumpăra, pentru că posibilitățile opționale contractuale între cumpărător și vânzător ar putea fi simplificate și aceasta iar convinge pe cetățeni să nu le mai fie teamă să uh, contracteze livrări uh, transfrontaliere. Sperăm să rezolvăm însă și această problemă. Oricum, domnule Arias, proiectul dumneavoastră mi se pare un text echilibrat, rezonabil și nu cred că vom avea probleme deosebite. Mulțumesc! Thank you. And then Greens and Hillary. Mulțumesc din partea verzilor acum. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru această abordare echilibrată pe care a avut-o. Și vreau să-mi cer scuze pentru că n-am putut participa la ședința raportorilor din umbră. Însă asta nu pentru că nu apreciem raportul dumneavoastră, ci din potrivă, pentru că ni s-a părut un text foarte bun pe care putem să-l acceptăm ca atare. Încă de la început, când ne-ați spus primele dumneavoastră idei, ne-ați uh, arătat ideile pe care doreați să le integrați în textul dumneavoastră și adevărul e că până la urmă acestea au apărut așa cum ați spus. Nu sunt de acord în ceea ce spunea domnul Kreutzmann cu dreptul european de a cumpăra. Eu n-aș include aici această referință, pentru că am oarecare îndoiel în legătură cu acesta. Cred că o lege care încă n-a fost adoptată, da, domnule Kreuzmann, așa spuneți dumneavoastră, dar eu, din câte știu, la Consiliul de Ministri există multe reticențe pentru a adopta această legislație. Așa că să vedem mai întâi ce se întâmplă cu negocierea între Consiliu și Parlament la acest dosar și să nu ne grăbim prea tare. Altfel, domnule Arias, este un raport foarte bun cu care suntem de acord. Mulțumesc. Acum, din partea ECR, pani przewodnicząca! po pierwsze chciałbym podziękować. aș vrea să mulțumesc și eu raportorului pentru acest proiect de raport. E clar că este un raport care merge în direcția cea bună. Salut faptul că promovează comerțul digital și principiul pieței unice funcționale, că ține cont de uh, nevoile IMM-urilor și nu dorește să le împovăreze prea tare. Cred că noul regulament asupra comerțului electronic ar trebui să fie analizat din punctul de vedere al justificării sale, să vedem dacă este într-adevăr necesar pentru industrie și dacă acesta și-o dorește. Susțin referințele care au fost făcute la articolul 16 în special la Directiva 83 din 2011 asupra drepturilor consumatorilor, care, bineînțeles, trebuie implementată până în iunie la anul. Această directivă reia chestiuni foarte importante, cum ar fi, de exemplu, uh, Cartea albastră referitoare la uh, forme de contract. Deci uh, ar trebui să oferim și o serie de recomandări pentru industrie și nu ar trebui să facem o suprareglementare în mod artificial. Însă ce fel de recomandări am putea propune? De exemplu, expedierea uh, coletelor prin servicii de calitate și mai confortabile pentru consumatori, o informație mai accesibilă, chiar uh, pe website-ul furnizorului de servicii și aici însă trebuie să ajungem la un echilibru între povara pe umerii IMM-urilor IMM și drepturile de informare ale consumatorilor. Însă cred că mergem uh, în sensul cel bun și ar trebui să vedem ce am obținut deja în Directiva pentru Protecția Consumatorilor. Comerțul digital în Uniunea Europeană e clar că trebuie susținut și ar trebui să existe și stimulente. De exemplu, ar trebui să se poată folosi uh, monezile străine atunci când se efectuează plata online. Un alt aspect benefic ar fi cel al motoarelor de căutare care pot compara prețurile și care calculează costul final al expedierii și fac uh, o comparație în timp real pentru un anumit colet. Acolo poți vedea toate opțiunile posibile și prețurile aferente. În concluzie, salut acest proiect de raport. Cred că este unul pozitiv. Probabil că voi introduce câteva amendamente, dar acestea nu se vor îndepărta foarte tare de direcția pe care ne-a indicat-o raportorul. Vă mulțumesc. Thank you. And, uh, that concludes our... Mulțumesc. Am încheiat cu intervențiile raportorilor din umbră. Aș dori să dau cuvântul celorlalți vorbitori. Domnul Correira de Campos are primul cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc colegului Pablo Arias pentru uh, că s-a descurcat minunat, uh, nu ne-a dezamăgit uh, nici față de tot ce a făcut în trecut. Trebuie să îl felicităm. În ceea ce privește protecția consumatorilor, cred că o parte foarte importantă a comerțului european o reprezintă rezultatul, mai ales în ce privește comerțul transfrontalier. Deci rezultatul final Uh, livrarea o repre reprezintă o sursă de îngrijorare pentru consumatori, dar și pentru IMM-uri. Comerțul transfrontalier e mai uh, puțin uh, importantă, are o amploare mai mică decât uh, comerțul obișnuit, ceea ce dovedește că consumatorii nu au prea mare încredere în această formă de comerț și că persistă probleme de logistică, probleme de livrare și așa mai departe de partea întreprinderilor. Ceea ce înseamnă că prețul la comerțul transfrontalier este la cote câteodată absurde, chiar și în situația în care, din punct de vedere geografic, întreprinderile nu sunt foarte departe de consumatorul final. Uh, câteodată sunt chiar de cealaltă parte a frontierei. Deci cred că trebuie să găsim forme de afaceri transparente și fiabile, astfel încât uh, consumatorii să fie mulțumiți. Cred că, într-adevăr, piața e pregătită pentru ca afacerile în acest tip de comerț să meargă bine. Problema e că cadrul există, nu ar trebui să ne facem uh, grijă uh, în legătură cu afacerile întreprinderilor mari. Nu, ar trebui să sprijinim IMM-urile și de altfel asta propune și raportor a raportorul. În ceea ce privește inovarea și uh, evantaiul de oferte la care trebuie să aibă acces uh, Uh, consumatorii, de asemenea livrarea produselor în zonele foarte îndepărtate, reducerea distanțelor între punctul de livrare și uh, punctul în care consumatorul vine să ridică, ridice uh, produsul respectiv, toate aceste aspecte sunt foarte importante. Cred că ar trebui să avem, de exemplu, pagini internet în care să se poată face o companie între uh, modul de livrare și rezultatele de livrare uh, practicate de anumite companii companii. Cred că ar fi o idee bună, deci, să avem pe internet uh, website-uri în care să putem uh, face o comparație între prețuri, între termenele de livrare, uh, fiabilitate și așa mai departe. Și astfel am avea mai multă transparență în piața um, unică integrată. Încă o dată aș dori să-l felicit pe colegul Arias, pentru că e un raport foarte bun, foarte echilibrat și care va fi uh, și îmbogățit de contribuțiile colegilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva cuvântul. Dacă nu, atunci o să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei de la uh, E3DG Markt. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această dezbatere și mulțumesc mai ales raportorului pentru un raport excelent. Aș dori să mulțumesc însă și raportorilor din umbră pentru uh, calitatea schimburilor pe care le-am avut și de altfel și dezbaterea de astăzi dovedește că e domnește aici un uh, consens datorat probabil și abordării echilibrate a raportorului, a domnului Arias. Noi putem să vă spunem că ne bucurăm de faptul că Parlamentul are aceeași poziție, identifică aceleași chestiuni importante pe care le-am identificat și noi, dar și care ar fi soluțiile pentru care pe care ar trebui să le optăm pe, pentru a rezolva uh, multe probleme. Într-adevăr, suntem și noi de acord că nu ar trebui să suprareglementăm uh, acum în această fază, ci că ar trebui să lăsăm inițiativele care să se autoreglementeze, sigur pe care să le monitorizăm îndeaproape. Dar, în orice caz, atât în ce privește identificarea problemelor, cât și soluționarea lor, uh, avem aceeași abordare și, deci, încă o dată felicitare, felicitări și așteptăm să cooperăm în continuare. Mulțumesc! Dorește cineva să mai uh, pună întrebări reprezentantului comisiei? Dacă nu, atunci mulțumim reprezentantului comisiei, mulțumim și raportorului și vorbitorilor pentru contribuția la acest uh, punct de pe ordinea de zi. Vom, uh, calendarul arată precum urmează. În 4-5 noiembrie vom examina amendamentele. Votul la comisie va avea loc Uh, președinta se corectează termenul pentru amendamente 8 octombrie la ora 12. Vom examina amendamentele în 4-5 uh, noiembrie și votul la comisie va avea loc în 16-17 uh, decembrie. Încheiem acest punct de pe de zi și Putem trece la următorul punct de până de zi. Vom uh, trata împreună punctele 13 și 14, siguranța produselor de consum și supravegherea pieței uh, produselor. Am ajuns la un acord, deci am convenit să dăm cuvântul raportorilor pentru ambele rapoarte la începutul dezbaterii, după aceea să dăm cuvântul raportorilor din umbră și să dăm și posibilitatea eurodeputaților să intervină în dezbatere și apoi reprezentantului Comisiei, pentru că aceste uh, două rapoarte sunt strâns legate între ele. Doamna Șaldemose e pe drum înspre sala de reuniune, deci, cu permisiunea dumneavoastră, uh, eu în calitate de raportor cu privire la supravegherea pieței produselor, o să îmi fac eu introducerea, economisim așa puțin timp și după aceea îi vod, voi uh, da cuvântul doamnei Șaldemose. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru abordarea foarte constructivă, am avut o cooperare foarte bună, am avut uh, reuniuni în comună uh, cu ambii raportori și cu uh, raportorii din umbră, am avut o dezbatere foarte interesantă și acum ne aflăm în faza identificării și a examinării amendamentelor și după dezbaterea de astăzi, după ședința de astăzi, vom încerca să găsim amendamente de compromis Sperăm să ajungem la un consens, mai ales în ce privește conținutul acestor amendamente de compromis. Acum, pentru a uh, prezenta așa puțin pe scurt uh, amendamentele uh, pentru raportul cu privire la supravegherea pieței produselor, aș dori să vă spun că există patru aspecte principale Um, pe care le vizează amendamentele. În primul rând, definițiile, vânzările online, sancțiunile, obligațiile operatorilor economici și, după aceea, rolul RAPEX, acestui sistem de alertă rapidă pentru produsele nealimentare periculoase. În uh, ceea ce privește definițiile, am avut uh, dezbateri cu raportorii din umbră care au prezentat amendamente care au uh, propus o întrebare respectiv, există o diferență între riscul de reglementare și riscul real al produselor. Colegul Baldasare și colegul Schwab au depus amendamente care au propus să se facă Uh, o diferență între produsele care au risc de uh, siguranță și apoi uh, produsele care prezintă un risc de reglementare. Motivul pentru care conceptul de risc și definiția au fost extinse e că am încercat să ținem cont și să preluăm în acest regulament și nerespectarea cerințelor de către anumite produse. Din câte am constatat eu, în această dezbatere cu privire la amendamente, există o tendință de a face deci această diferență între risc, între produse care pot să fie periculoase pentru sănătate, care pot produce vătămări corporale, de exemplu, și pe de altă parte riscul de nerespectare a cerințelor. deci produsele neconforme. Și noi am ajuns la concluzia că uh, ar trebui să se poată face o diferență între aceste produse. Deci ori avem posibilitatea să definim diverse tipuri de risc, să avem uh, risc de siguranță, risc de neconformare și așa mai departe, și să continuăm apoi cu definițiile uh, pentru a avea pe de o parte riscurile și pe de altă parte neconformitatea, deci produsele neconforme ca o categorie aparte. Apoi, în ce privește produsele care prezintă un risc uh, grav, Uh, e uh, tot așa un subiect foarte important din punctul de vedere al definițiilor și au fost depuse unele amendamente în care s-a propus ca uh, riscul emergent să se, aplică, să se aplice doar produselor nearmonizate. Armonizarea în sine urmând să acopere aspectul de risc și să creeze o siguranță, o securitate în mod automat. Dar dacă considerăm prin definiție că riscul care uh, e emergent, deci care nu există, nu a fost uh, uh, dovedit încă, atunci va fi foarte greu să facem o diferență între produsele armonizate și produsele nearmonizate, pentru că nu știm uh, care, este, care sunt produsele care s-ar putea să prezinte un risc atunci când am vorbit de armonizare. De exemplu, am avut uh, câteva situații în care cu jucăriile riscul nu a fost uh, cunoscut dinainte și nu era reglementat nici prin directivă, dar când s-a dovedit că produsul trebuie să fie interzis pe piață pentru că uh, după folosirea lui ne-am dat seama că prezintă un risc. Deci, un astfel de deosebire între produsele armonizate și nearmonizate uh, Uh, deci acest tip de uh, distinție ni se pare greu de făcut atunci când vorbim despre riscuri. Apoi, un alt aspect important îl reprezintă vânzările online. Există propuneri, uh, mai ales din partea colegului Levri, care a pus problema vânzărilor online în mai multe Uh, locuri din acest uh, regulament. Sigur că scopul acestui regulament este să reglementeze atât vânzările online cât și vânzările obișnuite, deci uh, celelalte tipuri de vânzări. Poate că prin acest regulament am putea găsi o soluție pentru a propune un considerent care să sublinieze cât de important este acest regulament pentru că el ar trebui să acopere ambele tipuri de uh, comercializări de produse, de vânzări. Am discutat acest subiect și în contextul altor uh, directive um, adoptate înainte, probabil că am putea să ne inspirăm din ele. Apoi, în ce privește sancțiunile, ele au fost uh, îndelung discutate. Pentru unii, aceste sancțiuni au fost poate prea aspre, Uh, dar eu aș dori să subliniez că toată această poveste legată de sancțiuni vizează uh, introducerea pe piață sau punerea pe piață a unor produse care sunt deliberat periculoase. Deci uh, nu propunem aplicare de sancțiuni Uh, legate de un produs care a ajuns uh, pe piață fără să se știe că e periculos. Uh, chiar dacă o persoană, să zicem un consumator, a decedat din cauza unui produs, dacă producătorul demonstrează că a procedat în conformitate cu regulile, noi nu propunem aplicarea sancțiunilor. Credem că e un element disuasiv suficient de puternic. Iar eu doresc să ne uh, aliniem cu legislația antitrust, Uh, pentru că folosim același uh, vocabular. E foarte important atunci când vorbim despre uh, sănătatea și siguranța consumatorilor, pe de o parte, și pe de altă parte, condițiile egale pe piață. Deci nu cred că ar trebui să ajungem într-o situație în care pe piață cineva intenționat știe ce face și poate dăuna sănătății consumatorului și să mai și câștige bani din această afacere. Deci sper să fim cu toții uh, pe aceeași lungime de undă și să înțelegem că aceste sancțiuni îi vizează pe cei care introduc pe piață produse deliberat sau intenționat periculoase. Am avut uh, și câteva discuții, câteva dezbateri cu Comisia în ce privește obligațiile operatorilor economici. Cred că este foarte important să um, examinăm uh, acest subiect tehnic mai îndeaproape, astfel încât uh, tot, re, toate regulamentele să fie să dea dovadă de consecvență și să ne asigurăm că uh, tot ce ține de uh, siguranța produselor ține de supravegherea de piață. Trebuie să mai uh, includem aici câteva obligații Și aici uh, trebuie să uh, definim foarte bine partea legată de uh, supravegherea pieței. Mă refer, bineînțeles, la prevederile legate de obligația producătorilor care sunt în afara granițelor Uniunii Europene și care au un reprezentant autorizat în Uniunea Europeană și trebuie să uh, clarificăm felul în care documentația tehnică trebuie pusă la dispoziția autorităților, dar e un proces care e încă în uh, continuare și cred că uh, am reușit să avem un dialog. Și în fine, dar nu în ultimul rând, dezbaterea cu privire la RAPEX, sistemul RAPEX, dacă ar trebui să fie prevăzut pentru riscurile grave sau pentru toate tipurile de risc. Și eu personal trebuie să vă spun că sunt uh, destul de indecisă pentru că uh, am uh, auzit uh, poziția specialiștilor și a experților care au poziții foarte diferite. Pe de o parte, cred că a considera că RAPEX ar trebui să fie rezervat doar riscurilor grave, acest mod de gândire are meritele sale. Deci RAPEX nu cred că ar trebui să fie copleșit uh, sau să se împotmolească în uh, detalii tehnice. Dar pe de altă parte am avut uh, observații nu numai de la Comisie, ci și de la autoritățile de supraveghere a pieței din mai multe state membre și se pare că Există o astfel de varietate de interpretări în statele membre în legătură cu uh, riscurile grave, încât situația este foarte complexă. Se pare chiar că uh, în, uh, pentru același produs putem să-l considerăm că este un risc grav și în alte state membre un produs care nu prezintă niciun fel de risc. Și apoi există riscurile neprevăzute și apoi riscurile pe termen lung care s-ar putea ca produsul să nu te omoare chiar imediat, dar care să uh, producă vătămări uh, corporale pe termen lung. Deci cred că merită să aprofundăm puțin uh, uh, această dezbatere și să găsim o formulare astfel încât să putem include toate tipurile de risc. Și dacă dorim să excludem produsurile cu risc minor, de exemplu. Poate am putea să găsim o soluție când discutăm uh, definițiile, de exemplu. Să vedem uh, dacă vorbim despre produse care prezintă un risc de uh, reglementare sau să facem o, separie, o, o categorie separată pentru produsele neconforme. Dar în orice caz, abia aștept intervențiile dumneavoastră pentru a vedea cum ar fi mai bine să procedăm, pentru că unii nu doresc să blocăm sistemul uh, RAPEX cu tot felul de detalii, de amănunte, dar pe de altă parte uh, nu am dorit nici ca RAPEX să își piardă rolul de uh, poliții, să zicem, pentru că abordările în statele membre sunt foarte diferite. Deci poate că am putea să găsim o definiție echilibrată și să uh, includem uh, toate riscurile din punctul de vedere al RAPEX. Deci aștept uh, cu o nerăbdare intervențiile dumneavoastră. Înainte de a-mi da cuvântul raportorilor din umbră, aș dori să dau cuvântul doamnei Șaldemose, care este raportor pentru siguranța produselor de consum. Aș dori să vă spun că eram puțin înainte de program, deci uh, știam că urmeați, urmați să veniți în sală și deci am început eu cu prezentarea prezentarea raportului. Sper că nu vă deranjează. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Nu mă deranjează absolut deloc. Uh, îmi cer scuze că am uh, întârziat. Eu votam la Comisia Envi pe pachetul dispozitive echipamente tehnice. Mă bucur de faptul că dezbaterea a continuat și să vedem unde ajungem. În primul rând, îmi propuneți să-mi prezint raportul meu? Bine, așa o să fac și după aceea o să îmi aduc contribuția și la raportul dumneavoastră. Da, președinta, cred că e foarte bine să vă prezentați întâi raportul și după aceea să vă aduceți uh, contribuția. Le vom da cuvântul după aceea raportatorilor din uh, umbră. Încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere. Uh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor pentru abordarea foarte deschisă, foarte constructivă. Sperăm să ajungem la un raport de calitate pentru că dacă cooperăm bine, ajungem și la amendamente de compromis foarte bune și, pe de altă parte, vom putea și finaliza acest text legislativ până la sfârșitul acestui mandat. Ceea ce cred că este foarte important. Nu o să intru în amănunte acum, o să vă prezint uh, doar uh, domeniile unde cred că e bine să ajungem la amendamente de compromis. Există nouă zone în care eu cred că ar trebui să ajungem la amendamente de compromis de calitate. În primul rând, am avut o dezbatere cu privire la sfera de aplicare și cu Uh, produsele folosite în servicii. Și cred că ar trebui să încercăm să ajungem la amendamente de compromis în acest domeniu, pentru că este foarte important să cădem de acord în legătură cu felul în care interpretăm uh, sfera de aplicare a acestui regulament. Deci cred că ar fi bine să procedăm astfel. Sper de asemenea că vom reuși să ajungem la amendamente de compromis cu privire la definițiile. Uh, produsele care imită hrana Uh, și care uh, atrag atenția copiilor, cred că trebuie să fim foarte prudenți în acest domeniu mai ales. Apoi trebuie să discutăm, ca și în cazul raportului dumneavoastră, uh, sancțiunile. Eu cred că e foarte important să avem sancțiuni foarte clare pentru a ne asigura că împiedicăm companiile care uh, nu vor să respecte legislația comunitară să nu o poată face, dar bineînțeles că uh, miza principală o reprezintă uh, siguranța pentru consumator și nu doar uh, neconformitatea cu legislația și aici uh, sunt uh, pe aceeași lungime de undă cu uh, doamna uh, Pietikainen. Apoi, în legătură cu marcajul CE+, din câte am înțeles, mulți dintre colegi sunt de acord cu faptul că marcajul CE poate să inducă în uh, eroare, poate să uh, inducă în eroare pe consumator și eu am propus marcajul CE Plus pentru a ne asigura că e mai ușor pentru consumator să identifice produsul. Deci ori acordarea marcajului CE+, sau retragerea totală a, produs, a marcajului CE. Eu sunt deschisă, dar cred că e foarte important să facem ceva pentru a ne asigura că e mai ușor pentru consumator să facă diferența între produse și să nu fie indus în eroare de acest marcaj. Un alt element pentru mine îl reprezintă principiul de precauție. L-am menționat de mai multe ori în raportul meu și am făcut-o pentru că doresc să fac o afirmație, să spun că nu sunt de acord cu atitudinea Comisiei în legătură cu retragerea uh, principiului de precauție. Dar cred că e foarte important ca uh, acest principiu să apară cel puțin o dată în textul legislativ. Nu văd nevoia să-l repetăm, dar cred că e important să îl uh, discutăm, să vedem unde uh, trebuie să-l includem și nu să-l menționăm doar o dată. Apoi am avut uh, și o dezbatere cu privire la felul în care ar trebui să folosim acest regulament și când. Dacă putem să-l folosim ca un fel de uh, plasă de siguranță. E vorba de articolele 2, 5 și 6. Și există multe elemente și poate că putem găsi un uh, limbaj comun. Uh, poate putem ajunge la o definiție comună. Mulți dintre colegi au depus amendamente în legătură cu consumatorii vulnerabili condițiile care pot fi prevăzute dinainte și, și aici sper să putem ajunge la amendamente de compromis. În orice caz, eu voi depune câteva amendamente de compromis pentru că e foarte important uh, să îi menționăm pe acești consumatori vulnerabili, dar cred că ar trebui să găsim modalitatea cea mai bună de a o face pentru a vorbi cu toții aceeași limbă. Și apoi, mai încă o observație foarte importantă, cea legată de obligațiile uh, operatorilor economici și aici o să fiu cinstită cu dumneavoastră. E foarte important pentru mine să uh, avem uh, un pachet de calitate pentru că uh, obligațiile pe care le impunem operatorilor economici sunt foarte clare și sunt bune. Dar știu că mulți dintre dumneavoastră au depus amendamente în acest domeniu și cred că ar trebui, dacă considerați că putem să nu uh, subminăm uh, răspunderea în lanțuri de aprovizionare, să găsim o modalitate pentru a ne asigura că e mai ușor de înțeles care sunt obligațiile pentru operatorii economici. Dar încă o dată subliniez, cred că e foarte important să nu ne uh, îndepărtăm de um, răspunderea noastră, deci să nu eludăm răspunderea. Dar, pe de altă parte, cred că și definițiile pe care le includem în regulamentul acesta să fie uh, identice cu cele din uh, regulamentul cu privire la supravegherea de piața produselor. Și apoi, în fine, legătură cu articolul 13, scutirile uh, pentru uh, anumiți operatori economici, haideți să vedem ce putem face și în acest domeniu. Dar cred că e foarte important să nu uh, punem o povară suplimentară pe umării operatorilor economici, dar să știm cine răspunde când pune un pie- sau când uh, introduce un, uh, un uh, produs pe piață. Dacă m-ați ascultat cu atenție, poate ați observat că nu am vorbit de uh, compromisuri în legătură cu articolul 7 și țara, uh, și țara de origine nu că nu cred că nu putem ajunge la amendamente de compromis eu sunt pentru propunerea comisiei, dar totuși nu știu dacă putem ajunge la un compromis. Cred că ar fi mai bine să votăm în cadrul comisiei noastre dacă să susținem propunerea comisiei. Eu sunt pentru această propunere. Eu cred că ar fi bine să figureze și țara de origine pe produs. Sigur, mai există chestiuni diverse, le-am putea discuta, dar iată care, sunt, care este uh, în uh, filigran uh, linia mea de gândire. Voi depune amendamente de compromis pentru a ne asigura că avem o piață internă mai sigură pentru bunuri și deci uh, un text legislativ de calitate. La reuniunile cu raportorii din umbră am discutat și calendarul și aș dori doar să repet, încă o dată Înainte de concluzie, aș dori să spun încă o dată că e foarte important să respectăm calendarul pe care ni l-am fixat, să votăm la comisie și, dacă se poate, să începem uh, negocierile, uh, negocierile cu Consiliul. Însă dacă vrem să ajungem la un consens cât mai vast, atunci ar trebui să ne întâlnim uh, cu raportorii din umbră mai des, să avem mai mult timp la dispoziție pentru a discuta problemele între noi, să nu schimbăm data votului, ci să programăm mai multe reuniuni înainte de această de dată de vot. Cred că ar fi foarte util să ne întâlnim mai des. Și având în vedere aceste amendamente de compromis pe care putem să le obținem, avem nevoie de mai multe, uh, mai multe întâlniri. Uh, first, one more. Yes, I think it is important to uh, make the definitions in line between... Deci, uh, în ce privește regulamentul de supraveghere a pieței, ne dorim o aliniere a definițiilor între acesta și celălalt. Deci, dacă ne punem de acord asupra definițiilor, ele trebuie să fie aceleași în cele două acte legislative, însă uh, Bineînțeles că anumite definiții vor trebui să figureze într-unul sau, după caz, în celălalt dintre regulamente. Asta trebuie să vedem cu serviciul juridic și cât privește RAPEX, de pildă. Este greu să găsești o soluție în acest sens cu RAPEX. Însă, este important să încerci să faci o demarcație între risc și nonconformitate, de pildă dar s-ar putea ca totuși să încercăm să cuprindem și produsele neconforme în RAPEX, deoarece, de exemplu, producătorul care își vede numer, numele figurând pe o astfel de alertă RAPEX ar putea eventual să fie determinat să facă niște eforturi mai mari de respectare a regulilor. Este important. Și atunci Poate că în interiorul RAPEX am putea să facem o distinție între tipurile de risc, pentru că, bineînțeles, există diferențe între nonconformitate și riscuri grave. În general, este important ca statele membre să dea dovadă de mai multă răspundere pentru a veghea la funcționarea sistemului de supraveghere a pieței, să se asigure că există uh, sisteme, că există resurse, trebuie să facă mai multe. Și în orice caz să existe niște cerințe minime de verificare înainte de punerea pe piața produsului. 0,3 produse numai dintre 0,3% numai dintre produsele puse de piață sunt verificate de autorități este foarte puțin. Ar trebui să încercăm să mergem la un prag de până la 2% eventual. Nu știu cum, în orice caz, să dăm un semnal statelor membre că ele trebuie să facă ceva și să-și asume răspunderea în privința supravegherii pieței. Și mai există și acea uh, uh bază de date paneuropeană privind rănirile, uh, tot în contextul uh, acelui regulament CPR, este important și aici să facem ceva pentru că uh, este o cale foarte bună de a lista produsele periculoase. Și apoi, bineînțeles, lucruri legate de cooperarea cu vămile. În sfârșit, nu intru acum în detaliu pentru că, bineînțeles, doamnă Pitecanen, suntem uh, pe poziții chiar apropiate. Și cât privește internetul, sunt de acord cu dumneavoastră că este nevoie de o supraveghere a pieței mai atentă. Mulțumesc! Thank you very much and now I'll try to... Mulțumesc! O să încerc să vedem cum procedăm așa în mod echilibrat pentru a da cuvântul tuturora. Domnul Baldasare de la PPE, raportor din umbră. Acum un minut era aici în sală. Așadar, începem cu dumneavoastră și apoi domnul Kreutzmann, dumneavoastră vă ocupați de ambele rapoarte, dacă am înțeles eu bine? Da. Do Grace, and you do the both. Și apoi Grace. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei Moze, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru aceste rapoarte Consider că nu trebuie să monopolizez eu aici uh, situația în sensul că voi merge foarte repede. Uh, am depus amendamente pentru a preciza poziția. M-am concentrat mai cu seamă pe domeniul de aplicare. Domeniul de aplicare trebuie să fie mai bine circumscris. Cu alte cuvinte, uh, e vorba de anumite produse care nu au de-a face cu protecția consumatorilor, propriu-zis, ceea ce sculbere anumite îndoieli și confuzii. Produsele sigure, articolul 3. Aș dori să subliniez că trebuie să respectăm legislația armonizată în domeniul uh, siguranței și a sănătății, deci trebuie să ținem, uh, să ținem cont de noțiunea de model de produs. Cât privește analiza acelei securități sau siguranțe, la articolul 6, Există o serie întreagă de criterii prezentate aici și care pot fi invocate. Se vorbește despre starea tehnică, evoluția tehnologică și așa mai departe, la articolul 6.2. În fine, aceste criterii, zic eu, trebuie să fie cât se poate de obiective și producătorii trebuie să le cunoască nivelul tehnic, uh, evoluția tehnologică, așteptările consumatorilor, sunt niște concepte cam vagi și care nu aduc mare lucru pentru consumator și nici nu permit niște inspecții ca atare. Apoi, obligațiile importatorilor de a uh, stoca documentele pe timp de 10 ani, mi se pare că este uh, un pic cam prea exagerat. Bineînțeles că importatorul poate să stocheze aceste documente, dar nu trebuie să le arhiveze timp de 10 ani, de pildă. Și nu trebuie ca producătorul să fie cel care să se apuce să verifice că s-au respectat aceste obligații de către distribuitori, de către importatori. Fiecare are propriul său rol, propriile sale sarcini. Trebuie să ne asigurăm că ca informațiile și uh, Uh, toate aceste lucruri să fie puse la dispoziție, dar nu trebuie distribuitorul să fie tras răspundere pentru conformitate. Apoi, obligațiile operatorilor economici, lucru la care a făcut aluzie și doamna raportor. În 2008 am adoptat pachetul bunuri, unde se vorbește, printre altele, despre aceste obligații ale operatorilor care ar trebui să fie preluate și aici, în acest pachet. S-au depus niște amendamente în acest sens, amendamente care merită să fie analizate. Pe de altă parte, textul acesta n-ar trebui să sufere prea multe modificări în acest sens. Cât privește măsurile de securitate și siguranță, uh, Uniunea Europeană are legi foarte clare în acest sens. Cât privește marcajul C+, sunt destul de sceptic. Acest marcaj, în plus, nu va face decât să stârnească confuzii în rândul consumatorilor, prea multe etichete, pierdere de timp, costuri prea mari și, până la urmă, asta va fi foarte costisitor, mai ales pentru IMM-uri. Cât privește principiul precauției, vreau să spun uh, încă o dată că mă simt preocupat de acest subiect și chiar sunt foarte uimit, în sensul că nu trebuie să ne trezim într-un caz de incertitudine juridică. Acest principiu a fost analizat, a fost uh, studiat atunci când s-a discutat definiția produsului sigur, care comportă ideea de risc, dar și de uh, utilizare previzibilă. Apoi, sancțiuni, amenzi, încălcări și așa mai departe. Sancțiunile sunt definite în mod diferit în funcție de pachetul de care vorbim, supravegherea piețelor sau siguranța produselor. Poate ar trebui să facem o trimitere unică pentru, o sancțiune unică, mă scuzați, pentru toate produsele. Și eventual să menționăm asta expres numai în pachetul legat de supravegherea pieței. În sfârșit, colegul Kreutzmann a transmis un amendament uh, foarte bun în acest sens. Cât privește indicația de origine, da, bineînțeles că sunt de acord uh, pentru că e un subiect uh, despre care am discutat foarte mult, chiar foarte polemic. Domnul Kreutzmann dă din cap. Uh, într-adevăr, Comisia Jurii și Comisia INTA și chiar Comisia ITRE, dacă nu mă șel, cu toate ele au adoptat cu largă majoritate o opțiune favorabilă. Bineînțeles că trebuie să împăcăm pe toată lumea, pe de o parte uh, inspecțiile și controlele, pe de altă parte informații pentru consumatori ca să poată să facă cumpărături în cunoștință de cauză. Nu poți să continui, nu poți să permiți ca un produs din 10 să circule în Uniunea Europeană fără indicație de origine, cum este cazul astăzi. Pentru asta avem nevoie de soluții. În uh, China, Japonia, Statele Unite și în Canada se, uh, există niște obligații pentru importatori să indice neapărat pe produs indicația de origine. Și nu numai e vorba aici de siguranța produselor care este sporită, ci și uh, se poate spori cumva reciprocitatea în cadrul uh, schimbilor comerciale între noi și țările terțe. În sfârșit, mulțumesc raportorilor pentru munca depusă de înaltă calitate, de înaltă ținută și probabil că mai există diverse păreri, în fine, divergente, dar până la urmă eu zic că am lucrat bine în mm, comisiile sesizate pe fond și cred că se pot susține amendamentele primite până acum. Vă mulțumesc! Thank you uh, for Mr. Baldassare. Mulțumesc, domnule Baldassare. Domnul Kreutzmann de la ALDE, mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, domnul Helvig va discuta unul dintre aspecte, unul dintre regulamente, eu vorbesc despre celălalt. Știți bine că s-au depus multe amendamente în comun pe aceste două pachete. În sfârșit, mă concentrez eu acum pe siguranța produselor. Pe de o parte avem probleme legate de armonizare, pe de altă parte produsele nearmonizate. Cât privește produsele nearmonizate, nu trebuie să existe suprapuneri. La capitolul 1 tocmai se discută despre armonizarea prevederilor. Se face distinția foarte clară între legislația pentru bunurile armonizate și nearmonizate. Este important asta. Este important să găsim soluții și prin intermediul măsurilor de, legate de supravegherea pieței. Cât privește produsele armonizate, există încă lacune legislative și acolo trebuie noi să intervenim. Domnule Baldasare, când vine vorba de acel marcaj de origine obligatoriu, nu suntem de acord neapărat, pentru că e nevoie de un studiu de impact. Trebuie să vedem să știm în ce cadru juridic ne înscriem. Asta nu există încă, nu avem încă asta la dispoziție. Și care ar fi valoarea adăugată pentru consumator? Care ar fi plusul sau avantajul pentru trasabilitatea produselor? Avem alte dispoziții și alte reguli care se pot aplica, care există, deci. Și sunt adăugate. De exemplu, avem numele și adresa producătorului sau al importatorului sau avem și posibilități prin intermediul măsurilor legate de vamă. Nu ne dorim ca consumatorul să fie indus în eroare, bineînțeles. Am mai discutat asta și în alte contexte, însă cred că tocmai când vine vorba de protecția consumatorilor, am discutat cu asociațiile respective și ei sunt împotriva indicației de origine. Doamnă Moză nu trebuie să mai venim să încărcăm iarăși uh, uh, în cârca operatorilor această sarcină. Să facem propuneri care să aibă uh, consecințe negative asupra IMM-urilor. Dar nu mă gândesc la cele mari, nu mă gândesc la firmele mari, mă gândesc la micile întreprinderi. Există tot felul de produse care sunt, cum ar veni, uh, Uh, în pregătire și um, într-un fel le nebușim din fașă pentru că avem prea multe cerințe. Îmi pare rău, domnule Baldasare, vreau să vă spun că eu um, îmi mențin în continuare poziția pe care o am Propunerea aceasta nu are nimic de a face cu siguranța produselor, însă bineînțeles că dacă majoritatea este pentru și asta va fi ceva politic, foarte bine. Însă eu vreau să vă spun că nu văd ce are asta de a face cu siguranța produselor. Trebuie să ne luptăm pentru certitudinea juridică. Mă gândesc la produsele pentru copii, de pildă. Toată lumea trebuie să știe ce are de făcut și cine ce răspundere are. Trebuie să găsim, bineînțeles, o abordare rezonabilă, echilibrată, în tot cazul. Acum, cât privește acel principiu al precauției, doamnă Șaldemoze, se întâmplă cam și, cum, cam și cu cum se întâmplă în domeniul uh, protecției mediului. Însă, până unde trebuie să mergem? Ce rol trebuie să joace inspectorul acela care, ce să facă el, trebuie să controleze toate produsele? Acesta este principiul de precauție? Trebuie ca toate produsele puse pe piață să fie controlate în mod sistematic? Asta ne dorim oare? De exemplu, da, siguranța produselor este o sarcină importantă, Uh, inspectorul trebuie să se ocupe de asta, însă cum poți să îți închipui că poți să inspectezi toate produsele? E vorba de un intervenționism maxim. Nu știu dacă e posibil așa ceva. Și apoi, ce să mai vorbim despre secretul industrial, de pildă? nu știu ce facem aici, uh, protejăm consumatorul într-adevăr prin intermediul astfel, unor astfel de ingerințe, de prescripții pentru produsele armonizate? Iată, întrebări pe care mi le pun. Uh, cât privește un caiet de sarcină foarte detaliat pentru fiecare produs, ar fi mult prea mult pentru multe firme. Majoritatea produselor de consum ar fi vizate aici în mod direct pentru multe produse asta ar însemna o așteptare de ani de zile înainte de a putea fi puse pe piață. Și, și mă refer deci la produsele noi. De multe ori, când vine vorba de originea acestora, este suficient să menționezi nu pe etichetă, ci pe site-ul fabricantului, producătorului. Este suficient. Uh, Alte informații în plus pot să țină direct de secretul comercial și industrial și există riscul ca uh, importatorii să nu mai își dorească să importe anumite produse, pentru că se gândesc că astfel de produse nici nu s-ar mai vinde. Și chiar uh, asta ar afecta prezența lor pe piață, părțile de piață, cota de piață. Așadar, produsele importante, importate originea trebuie să fie menționată nu pe etichetă, ci în altă parte, de exemplu pe site-ul web al uh, importatorului, al producătorului. Nu neapărat eticheta trebuie să conțină toate aceste date când vine vorba de produsele importate, așadar. Privitor la informațiile de la producător sau de la importator, da, ele trebuie să fie uh, exacte, trebuie să fie pline de, de acuratețe și mm, răspunsurile trebuie să fie foarte clar uh, precizate. Deci, încă o dată, informațiile, dacă sunt eronate, ele trebuie să declanșeze asumarea răspunderii, dar încă o dată, ce se întâmplă cu IMM-urile, să uh, riscăm să le copleșim. Și știți foarte bine ce cred eu despre Uh, uh, acel marcaj sau marcă C+, uh, noi ne dorim o protecție a consumatorilor, nu-i așa? Ce aduce în plus această marcă C+. Doamna Șaldemoz, chiar și cu această marcă am putea chiar să stârnim confuzii în mintea consumatorului și nu contrarul. Nu văd ce, ce avantaj ar fi aici. Din potrivă, ne-am trezit cu costuri uh, în plus și, și ar fi mai mult o iluzie, praf în ochi, cum că avem mai multă siguranță a produselor pentru consumatori. Pur și simplu o chimeră, o iluzie, deci o falsă impresie dată consumatorilor și nu asta ne dorim. Mulțumim foarte mult! Urmează în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat la începutul acestei ședințe de comisie și totodată să vă asigur că, chiar dacă o să avem la dispoziție doar câteva luni, sper ca contribuția mea la actele care vor fi făcute în comisia noastră să uh, prezint uh, lucrurile în care cred, în care Uh, aș vrea să le punem în aplicare, astfel încât contribuția mea să fie într-adevăr la o mai bună funcționare a Comisiei și la o mai bună uh, legislație la nivel european. În ceea ce privește regulamentul privind supravegherea pieței, uh, voi susține amendamentele depuse de către colegii mei Norica Nicolai și colegul Jürgen Kreutzmann, în care o să vă prezint câteva linii mari pe scurt, astfel încât uh, să subliniem lucrurile care, pe care noi le susținem. În primul rând, în ceea ce privește obiectivul general al regulamentului. Consider că e important de clarificat faptul că regulile privind supravegherea pieței trebuie să se aplice la fel, indiferent de canalul de distribuție, astfel încât sensul amendamentelor care impun prestatorilor de servicii intermediari obligația colaborării cu autoritățile de supraveghere a pieței uh, iar aici mă refer în special la gazdele uh, online și la registrele care pun la dispoziția operatorilor economici din țările terțe platforme pentru comercializarea produselor acestora. În al doilea rând, în ceea ce privește obligațiile autorităților de supraveghere a pieței, ca și alți colegi, personal consider că activitățile lor nu trebuie să se limiteze strict la siguranța produselor, ci și la respectarea cerințelor legislației europene de armonizare. De aceea cred că ar fi util ca autoritățile de supraveghere a pieței să participe la procesul de standardizare. Cu privire la eficacitatea acestei legislații, depinde de stabilirea unor obligații clare pentru fiecare actor din lanțul de valori și în acest sens articolul amendamentul depus la articolul opt uh, care limitează documentele ce pot fi cerute de la operatorii economici la acele documente pe care aceștia le dețin, în funcție de rolul în lanțul lor de distribuție. Amendamentul clarifică și faptul că documentele sunt puse la dispoziția autorităților la cererea acestora fie pe hârtie fie în format electronic. în ceea ce privește produsele care prezintă un risc articolul nouă cred că e nevoie, nevoie să fie făcută o diferență între produsele neconforme și care nu sunt automat, automat periculoase pentru consumatori rămânând la latitudinea autorităților să stabilească dacă sunt motive pentru efectuarea unei evaluări a riscurilor referitor la evaluarea riscurilor articolul treisprezece consider că acestea ar trebui să se facă cât mai curând după o metodologie comună de către statele membre iar o astfel de metodologie poate fi adoptată de către comisie prin acte de punere în aplicare. în ceea ce privește prezumția de siguranță a produsului după cum știm, există trei criterii care sunt verificate în cadrul evaluării riscurilor. Personal, mi se pare normal ca în cazul în care produsul respectă legislația sau standardele europene, autoritățile să poată lua măsuri împotriva acestor produse dacă apar noi dovezi referitoare la riscurile potențiale. O astfel de dispoziție este neclară și va crea, din punctul meu de vedere, incertitudine juridică există îngrijorări și în ceea ce privește reținerea produselor la frontierele externe ale uniunii europene. cred că va trebui găsită o soluție care să evite reținerea inutilă a acestor produse la frontieră. câteva observații și asupra notificărilor făcute prin rapex. personal consider că notificările prin rapex ar trebui să fie limitate la produsele care prezintă risc grav dacă sistemul va fi încărcat cu notificări unele mai puțin importante decât celelalte, capacitatea statelor membre de a reacționa prompt va fi compromisă. Închei referindu-mă la sancțiunile prevăzute de articolul 31. Sistemul propus în amendamentele grupului liberal este inspirat de cel practicat pentru încălcarea dreptului concurenței avem nevoie de criterii comune în funcție de care să fie calculate amenzile cum ar fi durata gravitatea și caracterul intenționat și repetat al încălcărilor. în funcție de aceste criterii se poate stabili un procent din valoarea vânzărilor produselor respective și din acest punct de vedere cred că această soluție este una mai echilibrată decât ceea ce se află în proiectul de raport. rămân însă deschis să discutăm pentru a ajunge la un compromis asupra acestei chestiuni, dar și asupra altor elemente ale regulamentului, astfel încât forma finală să garanteze creșterea eficienței supravegherii pieței și, totodată, simplificarea sistemului actual spre beneficiul consumatorilor. Mulțumesc mult! Thank you, then, from Greens. Vielen Dank. Ich versuche mich etwas kürzer zu fassen. Mulțumesc. Am să încerc să fiu foarte succintă. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Scaldemose pentru această bună cooperare pe care am avut-o. Am ajuns la o adevărată muncă de convingere pentru ai convinge pe cei de la Consiliu. Nu știm însă încă ce se va întâmpla, pentru că suntem în plină negociere și, până la urmă, totul va depinde și de flexibilitatea noastră. Dar e important să ajungem la un acord, dacă e posibil, chiar în timpul mandatului nostru. Sau poate că e preferabil să avem mai mult timp la dispoziție și să avem, în schimb, un rezultat bun. Astea sunt poziții diferite care trebuie analizate. Cred că e important să facem o diferențiere pe care n-a făcut-o uh, Comisia între conformitate și non-conformitate pe de altă parte. Și uh, o altă întrebare, la ce poate fi bun RAPEX-ul? Cred că RAPEX-ul poate fi utilizat uh, pentru evaluarea riscurilor, pentru a vedea ce nu funcționează. Însă, cred că ar trebui să întărim sistemul de informații suplimentare care vin în afara uh, sistemului de alertă uh, rapidă uh, RAPEX. Ar trebui ca aceste informații să fie trecute pe lângă cele din RAPEX și să se diferențieze de riscul de nonconformitate, așa cum l-am spus, pentru că RAPEX-ul identifică în primul rând riscul. Acum, în ceea ce privește sancțiunile, am să-mi retrag amendamentul, tocmai pentru că colegul meu a prezentat un amendament care mi se pare foarte bun și reprezintă un punct de plecare foarte bun. Cred că uh, plecând de aici vom putea negocia foarte bine. Încă un comentariu care mi se pare important. Există un concept care e greu de tradus în germană și anume caracterul automat, pentru că nu putem ajunge la un sistem pentru care nu există niciun fel de neutralitate, un sistem în care unele, unele din produse sunt blocate înainte de a ajunge pe piață și altele nu. Deci e important să avem uh, condiții egale pentru toată lumea, asigurând în același timp siguranța produsului. Și de altfel, în legătură cu, tocmai în legătură cu siguranța, doamna Scaldemose, am o întrebare pentru dumneavoastră. Eu una nu sunt mulțumită cu felul în care Comisia Europeană a gestionat această problemă a marcajului CE nu știu cum am putea uh, face presiune asupra Comisiei pentru a recunoaște această problemă și pentru a propune îmbunătățiri. Sunt de acord cu dumneavoastră. Probabil că ați găsit singura soluție posibilă și anume de a face propuneri în cadrul unei analize legislative, dar trebuie să avem mai mare certitudine juridică și o mai mare claritate. Bineînțeles, există posibilitatea de a avea broșuri, dar poate că ar trebui să avem și un marcaj de siguranță, un lucru care să rezolve problemele pe care le avem verde. Vreau să spun că sunt foarte atentă la toate aceste chestiuni legate de marcajul CE și experiența mea îmi spune că acesta nu este suficient. Dacă analizăm datele statistice pentru produsele periculoase, vedem că există produse certificate de părți terțe. Însă acestea nu reprezintă un avantaj în plus din punct de vedere al siguranței Uh, pentru consumator, deci nici marcajul CE plus nu oferă nimic în plus. De aceea trebuie să definim foarte bine lucrurile și să obligăm Comisia să facă o analiză în acest sens. La fel spun și pentru Consiliu. Trebuie să definim mai bine marcajul CE și să vedem exact până la urmă cine este responsabilul final pentru conținutul acestui marcaj. Pentru că, până la urmă, responsabilitatea finală nu poate reveni doar uh, producătorului, pentru că, până la urmă, cel care uh, oferă acel marcaj CE nu are niciun fel de responsabilitate. Cine oferă, cel care oferă marcajul CE trebuie să-și asume o parte din responsabilitate. Există și o altă întrebare fără răspuns aici. Ar trebui să cerem comisiei să impună acest marcaj doar în anumite cazuri, de exemplu, pentru o analiză rapidă a siguranței produsului, ar fi nevoie de uh, existența acestui marcaj pentru a avea o informație rapidă. Deci avem nevoie de soluții clare, dar nu putem spune, iată cu marcajul ce rezolvăm totul. Și nu ne putem permite să nu avem niciun fel de soluție, așa că sper până la urmă o rezolvare rapidă a acestei chestiuni. Mai există și problema țării de origine. Și aici, atenție, ar trebui să asigurăm în primul rând trasabilitatea, protecția consumatorilor și nu doar verbe, vorbele frumoase. De exemplu, în țara unde se află producătorii, dacă ar fi vorba de China care trimite piese de schimb în Europa. Acele piese vor fi asamblate în Europa, dar cu piese chinezești și atunci se utilizează marcajul CE sau nu? E vorba de uh, trafic de perfecționare pasiv sau activ? Cred că toate aceste lucruri nu sunt bine definite deocamdată și trebuie să ne îndepărtăm de sistemul care este aplicat acum ar trebui să vorbim și cu Consiliul. Și noi, deputații, suntem cei care hotărâm până la urmă ce este cel mai important pentru noi. Dorim oare să terminăm dosarul acesta în mandatul acesta sau poate mai bine să așteptăm un pic, să ne luăm timpul necesar pentru a ajunge la concluzii clare împreună cu Consiliul și probabil să depășim acest mandat. Un ultim punct. În ceea ce privește definițiile, sunt de acord, avem nevoie de definiții clare. Și întotdeauna sunt probleme aici. Ce este un produs uh, pentru utilizare industrială? Ce este un produs de consum? Comisia nu ne-a oferit uh, soluții mulțumitoare. Ele trebuie completate Va trebui să reanalizăm aceste definiții, dar e important să continuăm munca noastră pentru că nu cred că până acum Comisia și-a făcut datoria. Mulțumesc. Ashley Fox, din partea ECR. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc și doamnei Șaldemose și celorlalți raportori din umbră pentru cooperarea pe care am avut-o până acum. Îmi pare rău că n-am prins uh, intervenția dumneavoastră, doamnă președinte, nici a doamnei Șaldemoze și îmi pare rău pentru că am venit cu 5 mai devreme și se pare că am pierdut jumătate de dezbatere, dar mă rog, asta e. Dacă m-aș referi în primul rând la protecția consumatorilor, am avut o audiere cu foarte mulți actori implicați pentru a analiza tocmai acest marcaj C plus și al țării de origine. Și niciunul din aceste elemente nu ne-ar fi dovedit că ar fi fost în beneficiul consumatorului. Poate că ar fi adus alte avantaje, dar nu pentru consumator. Marcajul referitor la țara de origine este un marcaj protecționist, nu de siguranță. Acestea uh, sunt susținute din motive protecționiste și motivați, uh, raționamentul meu e foarte clar în acest sens. Dacă aș fi fost convins că acesta ar fi însemnat trasabilitate sau siguranță, l-aș fi susținut, dar până la urmă am tras concluzia că nu avem niciun beneficiu din acest marcaj al țării de origine, el reprezintă doar uh, o măsură protecționistă, deci îl voi respinge. Referitor la marcajul CE+, și aici l-aș fi susținut dacă aș fi considerat că ar fi fost în beneficiul consumatorului. Dar problema e că dacă cineva e în stare să contrafacă acest marcaj CE, o va face și cu un marcaj CE+. Și răspunsul atunci este nu marcajul, nu un nou sistem de marcaj, ci o monitorizare mai bună a pieții. Foarte pe scum, în legătură cu uh, produse uh, produse care imită alimentația și produse pentru copii. Aici legislația este problematică, doamna președintă știe acest lucru. Avem nevoie de o soluție bună uh, care să ofere protecție companiilor fără să interzică prea multe. Problema la ora actuală este că legislația în acest domeniu este prea restrictivă și trebuie schimbată. În sfârșit, sancțiunile penale este un lucru care ar trebui hotărât la nivelul statelor membre, pentru că nu e proporțional să spunem noi statelor membre sancțiunile penale pe care trebuie să le aplice sau nu. Și de aceea ne vom opune eforturilor făcute în acest sens. Aceasta trebuie să rămână de competența statelor membre. Și mă voi întoarce încă o dată la supravegherea peței și a principiului precauției care este trecut în tratate nu e nevoie să îl menționăm într-un alt proiect legislativ doar pentru că ne place nouă mai mult. Pentru că există multe referințe în tratate la multe principii și atunci de ce nu le-am reluat pe toate în, în legislația noastră? Nu, nu cred că ne aduce nimic în plus dacă reluăm acest principiu decât eventual să-i facem pe unii să se simte mai bune. În legătură cu taxele, sunt absolut de acord cu ce a spus doamna Rule. Dacă ar fi, fost uh, util, dacă ar, fi util, ar trebui folosit doar pentru cazurile speciale. Foarte pe scurt, laboratoarele UE. Aici nu cred că avem nimic în plus dacă Comisia ar avea propriile sale laboratoare, nu ar crea decât un nou imperiu, pentru că statele membre au deja propriile laboratoare pentru a-și face munca și Comisia poate avea încredere în acestea. Sancțiuni, un ultim capitol. Din câte am înțeles eu, propunerea este în func- de a aplica în funcțiuni, în func- sancțiuni în funcție de cifra de afaceri. Știți că nu sunt de acord pentru că ar trebui să depindă de profit și ar trebui ca statele membre să vină cu sancțiunile cele mai potrivite și sancțiuni penale atunci când e cazul. În încheiere aș spune că acest dosar atât de important are nevoie de mai mult de o singură întâlnire a raportorilor din umbră, pentru că avem multe de făcut, trebuie să lucrăm pe marginea amendamentelor de compromis. Îmi pare rău că dezbaterea a început mai devreme și am pierdut uh, intervențiile dumneavoastră, dar cred că ar fi bine dacă am avea o consultare mai uh, bună între raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Salvini, următorul vorbitor. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc și raportoarelor. Este vorba aici de siguranța produselor. Unii spun despre noi, despre grupul nostru, că am fi eurosceptici. Milanul și Lombardia se află în centrul Europa, de aceea suntem în primul rând europeni. Dar ce este Europa până la urmă? Pentru că fiecare poate să-și aibă propriile idei, dar nu putem uh, nega că dacă știm originea unui produs, cu ce materiale a fost făcut, toate astea au legătură cu siguranța produsului. Nu putem infirma această legătură. Eu, cu o minte a unui copil de 10 ani, vreau să știu și Europa să-mi spună unde s-au făcut uh, pijamalele mele, pantofii, mingile cu care mă joc și toate astea, uh, până și cerceafurile cu care am contact direct noaptea când dorm. E adevărat că e vorba aici de probleme de siguranță, de condiții de muncă, care nu sunt la fel uh, la Milan, Berlin, Londra sau uh, în Stockholm. Deci nu putem uh, nega legătura directă între siguranța produselor și țara de origine, pentru că asta ar însemna să spunem că nici nu ne aflăm astăzi aici în această dezbatere în Comisie Parlamentară, nu? fiecare cu ideile lui, dar eu cred că aici nu e vorba neapărat de protecționism. Statele Unite, China, Japonia, India, Canada, toate astea fac același lucru și dacă toată lumea o face, atunci toată lumea înseamnă că are dreptate și noi nu. Sau cum altfel? Există persoane aici în Europa care doresc să susțină drepturile consumatorilor, nu doar europeni, ci și altor țări. Așa că vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit pentru ce au făcut în aceste dosare. Eu nu vorbesc aici de neapărat de consumatori, ci de cumpărători. Pentru că un cetățean european care cumpără ceva are dreptul de a ști ce cumpără. Așa cum membrii din Liga Nordului au prezentat două amendamente care nu vorbesc doar de statele membre ale Uniunii Europene, ci merg dincolo de acest concept. Asta ar fi corect pentru că ceea cei care uh, cumpără, care comercializează, care produc, care vând, trebuie să știe de unde vine pijamaua pe care o pun copilului meu, indiferent care 9 luni sau 10 ani. Asta este dreptul meu. Și acum, ca să închei, este un drept și pentru producători, pentru comercianți, pentru distribuitori, ca din punctul de vedere al inovației s-au, făcut investiții foarte mari, s-au făcut uh, investiții ca bani și ca eforturi. Și până la urmă nu aș dori să ajungem uh, în ziua votului uh, la o ciocnire în masă aici pentru că încercăm să oferim uh, cetățeanului european încredere în Uniunea Europeană, în viitorul său, dar dacă Europa nu oferă mesaje clare către cetățeni, către producători, către consumatori, atunci toată lumea va resimți acest lucru. Cel puțin în Italia, ultimele sondaje se arată că s-a ajuns la un nivel de, dezenc- de, de neîncredere în moneda euro și în Uniunea Europeană. Și nu știu dacă putem să explicăm cetățeanului italian de ce Europa nu este interesată uh, de aceste măsuri și cum putem să explicăm cetățenilor că, de fapt, siguranța produsului nu are nimic de a face cu țara de origine. Așa că sper să votați ceea ce mie mi se pare normal, deși poate dumneavoastră nu vi se pare normal. Oricum, vreau să mulțumesc uh, raportoarei, a lucrat foarte bine, de asemenea comisiei și dacă credeți că merităm încrederea dumneavoastră, cu atât mai bine. Mulțumesc. Acum uh, trecem la dezbaterea cu ceilalți vorbitori. Uh, colegii Styler, Conferati și Gebhardt au cerut cuvântul până acum. Deci, vă rog, dacă mai dorește cineva să se înscrie pe listă, vă rog să uh, îmi atrage atenția, doamnă Styler. Mulțumesc foarte mult, doamnă Pitikainen, și uh, mi se pare foarte interesant faptul că uh, comisia noastră de obicei uh, își depășește timpul, deci suntem în întârziere cu orarul. Uh, e o premieră, astăzi am câștigat timp. Um, în legătură cu ce spunea un antevorbitor. Așa cum spunea doamna raportor, doamna Șaldemose, vom încerca să avem mai multe întâlniri cu raportorii din umbră, să ajungem la compromisuri. E clar că pe anumite subiecte nu vom ajunge la compromis, dar în orice caz să, sper să putem să încercăm să cooperăm cât mai strâns pentru a ajunge la cele mai bune compromisuri. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, uh, RAPEX. M-am întâlnit uh, cu uh, o persoană implicată în supravegherea pieței luni și mi-au spus că la Consiliu există dezbateri. Am observat că avem și un reprezentant al Consiliului în sală Cred că ar fi foarte util să vedem care este poziția Consiliului, să ne informeze care sunt dezbaterile care au loc uh, la Consiliu pe această temă specifică. Pentru că pentru mine a reieșit foarte clar că există o îngrijorare foarte clară că nu numai că nu uh, obținem uh, uh claritate și aceasta în interesul consumatorului, ci că s-ar putea să subminăm chiar interesul consumatorului. Uh, Uh, există mesaje foarte divergențe în, ce spunea, în legătură cu ce spunea doamna Peticaine, în legătură cu definițiile și posibilele interpretări. Ar trebui să vedem de ce situația nu funcționează deocamdată, de ce uh, anumite state membre uh, consideră că un um, un, pro, un produs pune un risc grav doar dacă omoară un copil. Pentru mine, în calitate de mamă și de consumator, niște clarificări sunt necesare. Apoi și în legătură cu alte subiecte, în legătură cu uh, produsele care imită uh, hrana și produsele care atrag atenția copiilor, cred că într-adevăr trebuie să încercăm să ajungem la un compromis. În ultimii ani am avut mult prea multe exemple, consumatorii vulnerabili au fost uh, foarte afectați și cred că într-adevăr în uh, directiva cu privire la siguranța produselor aceste aspecte ar trebui să figureze. Uh, s-a vorbit mult și despre marcajul CE, CE+. Mă bucur că avem această dezbatere și mai și consider că dacă uh, continuăm dezbaterea de astăzi, uh, trebuie să încercăm să ajungem la un consens pentru că e o chestiune mult prea importantă și consumatorii cetățenii își doresc ca noi să luăm măsuri. Mulțumesc. Domnul Conferati acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu aș dori să vă mulțumesc amândurora pentru aceste două rapoarte pe care le-ați prezentat pe scurt foarte bine, dar dezbaterea dovedește că încă persistă o serie de probleme care sperăm să fie rezolvate, sper să fie rezolvate în viitor. În orice caz, am mare încredere în uh, dumneavoastră. Venim de departe, am uh, făcut uh, progrese destul de importante. Eu, împreună cu alți colegi, am înaintat amendamente de care însă nu aș dori să vă vorbesc acum. Aș dori foarte pe scurt să fac câteva observații cu privire la punctul cel mai important din punctul meu de vedere. Obiectivul nostru, și aici intervine rolul comisiei noastre, e să uh, dăm garanții, să dăm garanții consumatorilor și celor uh, care uh, cumpără produse. Trebuie să le transmitem toate informațiile pe care putem să le transmitem, pentru că astfel consumatorii pot să facă o alegere în cunoștință de cauză. Și nu pentru că consumatorii uh, știu cât mai puțin despre produse, că nu vor fi expuși la riscuri uh, în legătură cu siguranța produselor. Cred că riscul principal e ca consumatorii să folosească produse Uh, fără să știe nimic despre ele, să se folosească de un produs uh, fără să fie conștienți de riscul pe care produsul îl uh, reprezintă. Și aici intervine rolul comisiei noastre. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a atrage atenția, pentru a sensibiliza consumatorii și pentru a informa cât mai bine. Și trebuie să vă mărturisesc că pe mine argumentele anumitor colegi nu prea mă conving, mai ales colegii care vorbesc despre uh, originea geografică a produselor. Cred că această indicație ar trebui să fie aplicată și în ceea ce privește materiile prime uh, din care a fost făcut produsul. Într-adevăr, tot ce permite consumatorului să afle mai multe despre produs uh, devine o informație importantă. Sunt informații pertinente care ne permit atingerea obiectivului nostru, respectiv o informare cât mai uh, vastă a consumatorului. Deci nu înțeleg ce spun copiii. Dacă menționăm originea produsului, favorizăm Uh, protecționismul. Nu, din contră, dacă nu avem transparență, câștigă opacitatea și atunci intervine uh, protecționismul, atunci când nu se respectă aceleași reguli pe piață egale pentru toți uh, atunci când originea produsului nu e cunoscută, nu putem vorbi despre o concurență loială. Din contră, atunci când nu știm de unde vine produsul respectiv, ne asumăm anumite riscuri și în anumite situații chiar uh, putem ajunge la uh, sancțiuni penale. Deci uh, motivația care a fost dată în acest sens nu mi se pare valabilă. Deci cred că trebuie să ținem cont de indicația de origine, inclusiv în ceea ce privește materiile prime. E o convingere absolută pentru mine, nu e vorba de o poziție ideologică, ci practică. Atunci când cineva cumpără un produs, e foarte important să știe ce cumpără și să știe și dacă produsul respectiv a fost uh, produs uh, sau a fost fabricat uh, în conformitate cu norme, mm, care, norme sociale, care respectă regulile concurenței, drepturile lucrătorilor, concurența legală și așa mai departe, pentru că dacă nu domnește opacitatea și în astfel de condiții putem să ne așteptăm la, la accidente sau la situații neplăcute. Și atunci va trebui să ne asumăm răspunderea. Mulțumesc! Acum doamna Gebhardt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu o să încerc să fiu cât mai succintă, dar doream uh, să reacționez la uh, aspecte discutate în cazul dezbaterii de astăzi, pentru că mi se par foarte importante. Să nu uităm, noi suntem, comeția, uh, noi suntem aici la Comisia Pieței Interne, dar și de protecția consumatorului. Și deci trebuie să ne asigurăm de faptul că consumatorii au cu adevărat încredere în piață. Întrebarea este cum putem atinge acest obiectiv. Au fost uh, abordate două aspecte în acest sens, marcajul CE și indicația de origine geografică. E vorba de două aspecte importante. În ce privește marcajul CE, în ce constă acest marcaj? Nu e vorba de un uh, marcaj de siguranță pentru produse, ci e un marcaj prin care întreprinderile, companiile încearcă să arate că au respectat prevederile și legislația europeană, normele europene. Însă acest marcaj CE nu reprezintă o garanție de securitate. De exemplu, uh, așa cum spunea doamna Rule, uh, consumatorii uh, consideră că e, acest marcaj CE e o garanție de securitate. Nu e așa. De mai multe ori în cadrul comisiei noastre am discutat despre acest subiect și ne-am pus întrebarea cum am putea uh, să includem și uh, uh, latura securitate în acest marcaj CE. Uh, întrebarea sau problema nu e uh, dacă acest marcaj poate să fie falsificat sau nu. Nu. O, știm foarte bine că orice în ziua de astăzi poate să fie falsificat. Deci nu e un uh, argument uh, suficient de puternic. Dar, în orice caz, trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim situația cu acest marcaj CE+. Mă întreb dacă uh, Uh, ar fi vorba de o autocertificare sau ar trebui să facem apel la un uh, organism terț sau independent de uh, certificare. Și aici propunerea doamnei Șal de Moze mi se pare foarte interesantă și foarte bună. Doamna Rule are dreptate. Putem, poate, să încercăm să ne asigurăm că răspunderea este transferată unui, uh, unei entități terțe. Deci am putea pune problema transferului de responsabilitate. Dar nu putem să respingem această idee pe uh, motivul că nu discutăm aici despre răspundere. Acum, în ce privește indicația de origine geografică. Mulți dintre cetățenii noștri doresc să știe de unde vine produsul respectiv, cum a fost fabricat, le place să știe de unde vine produsul și Uh, în funcție de ce criterii. Știu că există cetățeni pentru care acest uh, aspect uh, nu este important, dar celor cărora le place să știe de unde vine produsul, acei cetățeni iluminați, cei care sunt în stare să cumpere în cunoștință de cauză, acești consumatori iubesc transparența. Nu putem să le refuzăm accesul la aceste informații, la această transparență. Și uh, o altă problemă legată, sigur că putem să, um, uh, să, să urmăm uh, poziția comisiei, dar poate că putem să procedăm și altfel. Să luăm exemplul unei cămăși. Să spunem că o cămașă a fost uh, cusută în uh, altundeva, într-o altă regiune Uh, din lume. Uh, în Franța sau în Germania i-au fost cu suție doar uh, nasturii. Nu putem pune pe această cămașă marcajul CE+. Trebuie să știm cum să ne asigurăm că prevederile legale sunt de așa natură încât informațiile care figurează pe produs sunt valabile, sunt adevărate. Deci trebuie, cred, să aprofundăm acest subiect Uh, mă bucur de ce spunea doamna de Moze, respectiv că vor mai fi nevoie de alte reuniuni cu raportorii din umbră pentru a continua această dezbatere pe uh, subiectele sensibile. Textul e bun, uh, cred că mulți uh, colegi din comisia noastră îl susțin, avem uh, o bază bună de lucru cu Consiliul Cred că e foarte important să finalizăm acest dosar cât mai repede, pentru că cetățenii nu mai au răbdare. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt întru totul de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea cu doamna Gebhardt. Cred că este foarte important să protejăm interesele consumatorilor, ale cetățenilor și acesta pe întregul lanț uh, de valori. Și cred că este foarte important să se știe de unde provine produsul pe care un consumator îl cumpără. Uh, în legătură cu slănina, cu jambonul din Tirol. Știu că există și uh, slănină care vine din uh, țările de jos sau din Belgia și care este comercializată în Tirol cu indicația slănină din Tirol. Dacă nici slănina din Tirol nu mai este tiroliană, mă întreb pe ce lume trăim. Dar totuși e vorba de un aspect foarte important în dezbatere. Cred că cetățenii au dreptul la informație, la o informație corectă. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci aș dori să dau cuvântul Comisiei. O rog pe doamna Despina uh, Spânu să intervină în dezbatere. Poate Comisia dorește să se refere și la aceste laboratoare comunitare de care s-a vorbit, Uh, și despre această bază de date pan-europeană. Deci, uh, iată care ar fi dorința mea și vă invit, dacă se poate, să abordați această chestiune în intervenția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă informez că sunt împreună cu doamna Liana Brickman, care este director de la DG uh, Enterprise, Uh, încercăm să ne completăm și să vă dăm uh, răspunsuri la uh, toate întrebările. Deci, întreaga echipă de la Comisie a venit astăzi aici. Aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile constructive. Încercăm să facem progrese rapide pe acest dosar. Aș dori să mă scuz, am venit cu întârziere pentru că la Coreper a avut loc o dezbatere la care am participat pe tema marcajului de origine și cred că v-ați dat seama că și la Consiliu se dorește ca acest dosar să avanseze și să fie adoptat respectat și ne bucurăm de spiritul care domnește la, la, la Parlament și sperăm să putem soluționa orice chestiune pendintă. Dacă vă putem ajuta din punct de vedere tehnic, suntem dispuși să participăm la reuniunile de, din săptămânile viitoare. Deci, uh, dezbaterea are loc într-un moment foarte important. Aș dori să fac câteva observații legate de dezbatere. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate amendamentele. După cum știți, uh, obiectivul nostru a fost ca toate produsele care ajung pe piața europeană să respecte cerințe uh, de securitate și de aceea propunerea noastră cu privire la uh, securitatea piețelor e o plasă de siguranță. Acesta este obiectivul nostru. Încercăm să garantăm că se aplică uh, cerințele de securitate pentru produse, pentru toate produsele, armonizate sau nu. Uh, pe de altă parte, uh, trebuie să nu cădem într-o uh, prăpastie. Deci când vorbim despre o armonizare legislativă, nu trebuie să ajungem în situația în care operatorii economici să se confrunte cu poveri administrative suplimentare sau cu uh, suprapunerea eforturilor. Iată ce voiam să spun despre uh, plasa de siguranță. În ce privește uh, indicația de origine, am mai discutat acest lucru și mulți ați și uh, subliniat. Nu e vorba de un concept cu totul nou în Uniunea Europeană. Multe țări OMC au legislație cu privire la indicația de origine. Uniunea Europeană nu a inventat roata și deci aici introducem în legislație ceva care se aplică. Mulți dintre partenerii noștri comerciali din alte părți din lume aplică acest lucru și, pe de altă parte, uh, mulți operatori economici din Europa practică această origine, indicare de origine. Un uh, antevorbitor spunea că unele produse nu au uh, acest indicaj Uh, unii dintre dumneavoastră au îndoieli în legătură cu intențiile noastre, însă aș dori să vă asigur că pentru noi întotdeauna a fost foarte important ca produsele să fie mai bine identificate și mai ușor de, uh, de, de urmărit. Cam 10% dintre produsele din RAPES sunt produse pentru care autoritățile de supraveghere a pieței nu au avut acces la informații pentru a determina originea produselor și deci nu pot face nimic. Dacă cu 10% securitatea produselor din Europeană poate fi îmbunătățită, de ce să nu o facem? Din punct de vedere practic, Comisia a evaluat în trecut dacă costul va fi mare sau nu și cu ocazia altor propuneri și nu am considerat că e vorba de un, un cost uh, disproporționat uh, uh, față de obiectivul acestei propuneri. Și, încă o dată, sper să vă putem furniza informațiile necesare și consilierea tehnică în acest domeniu. În ce privește principiul de precauție care a fost menționat și el astăzi, Uh, de mai multe ori la Parlament am repetat faptul că principiul de precauție este un principiu juridic care se aplică și în această legislație. Uh, legislația cu privire la securitatea produselor și deci și în propunerea în uh, pregătire. Pe de altă parte, există state membre care și-au dorit ca acest uh, principiu să existe, deci lăsăm la latitudinea logiuitorilor să decidă dacă acest principiu să fie menționat explicit în propunere sau nu. Încă o dată, faptul că acest principiu nu figurează nu înseamnă că nu se aplică în realitate. În ce privește marcajul CE+, Dezbaterea a fost foarte interesantă, am înțeles că punctele de vedere sunt diferite și sigur că uh, înțelegem că doriți să aprofundați acest subiect, însă cred că trebuie să ne gândim bine dacă acest marcaj ar avea cu adevărat efectul scontat, adică să permită consumatorilor să înțeleagă că acest marcaj diferă mult de marcajul CE, deci că e o diferență între CE plus și CE în ochii consumatorilor. Pe de altă parte, nu, nu am testat încă acest marcaj CE+, plus, nu știm cum poate fi aplicat, dar în orice caz Așteptăm să vedem cum evoluează dezbaterea de la Parlament, pentru că, din câte am înțeles, intenționați să continuați cu această dezbatere. În fine și în ultimul rând s-a vorbit foarte mult despre trasabilitate pentru prevederi. Vă mulțumim pentru sprijin și uh, s-a vorbit despre RAPEX. În ce privește RAPEX, dacă ar trebui să se uh, limiteze la riscuri grave sau nu. Cred că ar fi un regres, un pas foarte important înapoi de la situația actuală a unei povești de succes în Uniunea Europeană. Nu e un succes al instituțiilor europene sau al Comisiei Europene, ci al Uniunii Europene. Sistemul uh, RAPEX funcționează foarte bine și nu înțeleg de ce și nu cred că Comisia ar putea înțelege de ce ar trebui să reducem sfera de aplicare a acestui sistem S-a spus că va fi copleșit și că nu va mai funcționa. Nu e adevărat, funcționează bine, trebuie să-l facem să funcționeze și mai bine, să nu-i reducem sfera de aplicare și o dezbatere în ca, care sper să evolueze pozitiv în săptămânile următoare. Apoi, în ce privește baza de date, colega mea se va referi la ea în intervenția sa, dar aș dori să vă spun că depinde în mare măsură de capacitatea statelor membre de a-și aduce contribuția la o astfel de bază de date paneuropeană. Deci trebuie să verificăm, înainte de a lansa o astfel de idee, dacă e cu adevărat posibil să o punem în aplicare. Nu ne displace ideea din start, e o propunere foarte interesantă, dar în orice caz trebuie să ne asigurăm că va putea funcționa. Și aș dori să-i dau cuvântul colegei pentru completări. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Câteva cuvinte legate de amendamentele aduse la regulamentul privind supravegherea pieței. Primul rând, mulțumesc pentru munca de înaltă ținută desfășurată de dumneavoastră. Comisia vede cu ochii buni mai multe dintre amendamentele depuse. De pildă, multe autorități și uh, părți interesate ne-au spus că ar fi bine să facem o distinție mai clară între, pe de o parte, produsele care nu se conformează legislației armonizate și, pe de altă parte, um, produsele siguri, sigure pentru consumatori. Și cred că multe amendamente tocmai pe această direcție merg și sunt foarte binevenite. De asemenea, ne bucură că multe amendamente spun că regulile de supraveghere trebuie să se aplice în mod egal tuturora, tuturor canalelor, inclusiv internetului. Trebuie să existe siguranță, acum că sancțiunile aplicate în Europeană sunt suficient de descurajatoare, disuasive și, de pildă, sugestia de a le uh, clasa în funcție de uh, Uh, gravitate și așa mai departe, precum și metoda de calcul a menzilor, trebuie să fie în continuare analizată. Pe de altă parte, niște amenzi minime de 10% pentru un operator, 10% din cifra de afaceri, s-ar putea să nu dea suficient uh, flexibilitate uh, autorității de supraveghere să distingă uh, între diferitele tipuri de încălcări în funcție de gravitatea lor și s-ar putea să fie mult prea aspre aceste amenzi față de niște încălcări minore. De asemenea, Raportorul a subliniat că este important să se accentueze coordonarea autorităților de supraveghere pe plan european și da, Comisia confirmă că își dorește să faciliteze dialogul între autoritățile respective uh, pentru a contribui la planurile naționale de supraveghere ale piețelor și pentru a potența această discuție în general. De asemenea, reamintesc cât de importantă este în cadrul acestei propuneri uh, stabilirea unui forum european pentru supravegherea pieței. Colegii mei au vorbit de asemenea despre RAPEX. Nu voi reveni la acest subiect, vreau doar să vă spun că noi considerăm că avem nevoie de un sistem, deci unul unic pentru toate informațiile și acest sistem se numește RAPEX. Dacă anumite state membre se plâng că sunt prea multe notificări, atunci trebuie să vedem ce curs se dă, se dă acestor notificări în general de către autoritățile de supraveghere. Și ISMS tocmai este o cale foarte bună care ne arată cum se desfășoară anchetele de către autoritățile respective. Acest instrument ne permite să evităm suprapuneri costisitoare de uh, măsuri și acțiuni. Încă un aspect din propunere pe care l-ați propus dumneavoastră. E vorba de acea bază de date paneuropeană privind rănirile. Comisia preconizează uh, următoarea idee și anume o astfel de bază de date în regulamentul prezent încă nu a fost uh, discutată, nu a fost evaluată și ar fi probabil prematur. În sfârșit, în ce privește principiul de precauție, ca și alți colegi, vreau să vă spun că propunerea privind supravegherea pieței nu se referă la acest principiu în general, ci încearcă să-l plaseze cumva într-un cadru și să-l pună în practică prin obligații pentru operatori, pentru firme și pentru autorități. Deci este foarte important pentru uh, toți actorii din lanțul de supraveghere a pieței să existe o certitudine, o siguranță cât privește uh, sarcinile care revin fie, fiecăruia și, uh, în general, certitudine. În sfârșit, Comisia subliniază că este important ca împreună cu dumneavoastră să ajungem la un acord rapid, deci probabil în prima lectură până la sfârșitul acestui mandat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum reprezentantul Consiliului este aici și vreau să-l întreb dacă dorește să facă comentarii pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dezbaterea de față este extrem de importantă, de interesantă pe ambele rapoarte și noi, uh, ca și Comisia, la Consiliu am avut și avem o discuție foarte interesantă pe acest pachet. Noi zicem că se merge bine cu negocierile momentan, suntem pe calea cea bună. Obiectivul nostru rămâne cel cunoscut și anume a intra uh, în negocieri trilaterale cu Parlamentul cât de lin posibil și dacă se poate în cursul acestui mandat al Parlamentului. Deci obiectivul rămâne neschimbat. Uh, pe plan politic, de asta dată, pot să vă spun că discuțiile au și început. Astăzi, la Coreper, a avut loc o astfel de primă discuție privind uh, regulamentul uh, privitor la siguranța bunurilor de consum, produselor de consum, deci este, suntem pe calea cea bună. Așa, preliminar, aș uh, avea o reacție la o întrebare care, într-un fel, a fost adresată Consiliului referitoare la RAPEX. Răspunsul meu este da. Într-adevăr, se discută la Consiliu în acest moment limitarea RAPEX-ului numai la uh, incidentele foarte grave, însă nu este singurul subiect pe care îl discutăm, bineînțeles. În orice caz, pot să vă spun că mm, ne găsim pe calea cea bună și cu siguranță vom lucra bine împreună și în continuare. Mulțumesc. Mai aveți comentarii? Mai aveți întrebări? În caz contrar? Ah. Vreau să vă întreb despre calendar. Despre calendarul dumneavoastră. Următoarea ședință. Când va avea ea loc? ce spune agenda dumneavoastră. Mulțumesc! Da, da, vă mulțumesc pentru întrebarea extrem de clară. Negocierile continuă în octombrie, avem mai multe ședințe în acest sens și ne dorim să începem încă din acest an negocierile trilaterale cu Parlamentul. Deci vă spuneam să finalizăm cumva acest dosar în acest mandat parlamentar. Doamna președinte, dacă nu mai sunt alte comentarii și alte întrebări, m-aș întoarce înapoi la raportori, în primul rând, doamna Șaldemoză. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru toate comentariile exprimate aici. Colega mea, Catherine Stahl, mi-a spus uh, să mi păstrez uh, spiritul meu simpatic, care mă caracterizează de obicei și să nu mă descurajez. Sunt puțin surprinsă pentru că uh, săptămâna trecută am avut o întâlnire uh, a răpăturilor din umbră foarte, foarte bună, pozitivă și chiar am găsit uh, de cuviință să ajungem la compromis. Toată lumea părea deschisă. Toată lumea părea gata să lase de la sine pentru compromis. Acum, dacă stau să mă uit, uh, parcă nu mai este aceeași atmosferă. Uh, anumiți colegi au fost destul de duri, mi se pare mie, și nu atât de doritori de compromis pe cât credeam eu unii chiar nici nu ascultă ce spun, nu contează, uh, nu sunt prezenți, uh, staful lor este prezent, în sfârșit. Stați așa, dacă este să finalizăm acest dosar înainte de sfârșitul mandatului nostru, cred că toată lumea, în acest caz, trebuie să fie gata să renunțe puțin la propria sa poziție pentru că până la urmă e vorba de interesul nostru comun, însă vreau să vă spun un lucru. Nu mă deranjează să facem aici la Parlament sau să avem o discuție legată de uh, siguranța produselor pentru consumatori. Nu mi este rușină să spun consumatorilor că avem o discuție onestă despre acest subiect. Nu-mi pasă nici când vom termina, pentru că până la urmă cel mai important este să spunem că noi ne batem până la capăt pentru interesele consumatorilor. Cu acestea vreau să vă spun că în ciuda acestor lucruri, eu cred că e posibil să ajungem la un compromis. Și cred că trebuie să vedem ce putem să facem concret în acest sens. Însă toată lumea trebuie să fie doritoare de, să găsească soluții și eu v-am spus și știți că eu doresc acest lucru și sunt mai multe subiecte pe masa de discuție și trebuie să facem ceva, însă mai multe linii roșii s-au evidențiat. Însă aș repeta un lucru. Am adoptat uh, pachetul uh, bunuri acum câțiva ani, unde erau precizate obligații pentru operatorii economici. Pentru mine asta este o linie roșie nu vreau să diluăm nici de cum obligațiile care revin uh, operatorilor economici, pentru că legislația aceasta este clară, este bună și arată foarte clar cine ce trebuie să facă și ce răspundere are când pune produsul pe piață. În ciuda acestor lucruri pe care le-am spus, sunt cu continuare deschisă Uh, pentru compromis și în următoarele ședințe sunt sigură că vom găsi, vom ajunge la compromisuri uh, pozitive pentru că protecția consumatorilor, piața internă merită uh, niște pachete legislative solide care să permită funcționarea acestei piețe interne. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pietică. Vreau să mulțumesc Comisiei, vreau să mulțumesc Consiliului, raportorilor din umbră și colegilor raportori pentru toate comentariile, pentru tot inputul lor. Vom avea în continuare negocieri. Sunt foarte încrezătoare că vom reuși să ajungem la un compromis fără să subminăm uh, ideile în care credem ce privește protecția consumatorilor. Am terminat deci cu punctele 13 și 14 de pe ordinea de zi. as it stands at the moment the consideration of compromise amendments cât privește amendamentele de compromis, ele vor fi analizate pe 13 octombrie și în comisie pe 17 octombrie. Deci avem de lucru până atunci. Foarte bine, vă mulțumesc. Știu că unii dintre dumneavoastră trebuie să plece. Could you please uh, Vă rog frumos să părăsiți în liniște sala pe cât se poate. Aș dori să continuăm întâlnirea noastră și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba deci de punctul 15, accesibilitatea nu este vorba de sectorul apărării. Baza industrială și tehnologică de apărare europeană, doamna Gal Pelț este raportor. Doamna Pelț, puteți să așteptați un minut înainte să vă dau cuvântul? Sorry to disturb you, but uh, could you move up with the discussions on the lobby because uh, we'll try to finalize some parts of the agenda uh, still. Thank you very much for your understanding and now uh, Ildiko, the floor is yours. Thank you very much, the uh, chairwoman. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să iau cuvântul pentru a doua oară privitor la avizul meu referitor la baza industrială și tehnologică de apărare europeană. Aș uh, prezenta conținutul pe scurt și situația actuală. Acest proiect de aviz a fost uh, elaborat de Comisia SEDE, responsabilă pe fond, în cooperare cu E3, Iar noi, IMCO, suntem uh, al doilea participant, să zicem, la acest aviz. Subiectul și este legat de această bază industrială și tehnologică care să permită o protecție adecvată a cetățenilor europeni. Am primit 33 de amendamente pe care le salut în general pentru că consider că ele aduc o plusvaloare propriului meu raport inițial, așa cum am spus, sunt de acord cu Comisia în sensul că trebuie să vedem care ne sunt prioritățile. În același timp vreau să menționez că eforturile inițiale de a combate fragmentarea pieței în acest domeniu nu au fost suficient de eficace și consider că trebuie să începem o procedură de revizuire a procedurilor de apărare pentru a reduce această fragmentare a pieței și pentru a îmbunătăți armonizarea și uh, armonizarea deci pe plan național. Uh, acest aviz nu poate el să facă totul, însă poate să constituie un pas înainte. De exemplu, ne concentrăm pe partea de achiziții publice și în comisia noastră avem mulți experți în acest domeniu. Iată de ce am și primit multe amendamente. Și mai multe amendamente de compromis se referă tocmai la aceste lucruri. Sunt de acord cu colegii mei în sensul că statele membre ar trebui să implementeze pe deplin uh, directiva 2009 pe 81 CE privind uh, contractele uh, acordate în domeniul securității pentru a încuraja piața unică și pentru a reduce complexitatea normelor legate de achiziții în domeniul apărării. Vreau să încurajez comisia noastră să ne ajute să creăm condiții echitabile pe această piață a apărării și să justifice momentul în care se, acord, se, se iau niște măsuri disproporționate. Domnul Harbour a depus un amendament pe care îl susțin. Este important să folosim uh, noile tehnici de achiziții publice și în acest domeniu al, apăr al apărării. De exemplu, achizițiile precomerciale, simplificarea cerințelor, folosirea tehnicilor uh, de informare și comunicare, tehnologiilor de IT și așa mai departe, pentru a reduce povara administrativă, dar și costurile. Aș dori să știu ce credeți și dumneavoastră în ceea ce privește această um, procedură de achiziție precomercială, pentru că ar fi și este, de fapt, un element cheie din acest proiect de aviz, după părerea mea. Și ar fi foarte important să lămurim acest aspect. Acum, o să trec la următorul punct. Este vorba de cooperarea care trebuie să aibă loc pentru a, între Comisie și Agenția Europeană de Apărare. În primul rând, este important să folosim uh, și alte instrumente pentru a permite și celor membre mai mici să intre pe această piață a apărării și tocmai pentru a reduce mm, fragmentarea despre care vă vorbeam pe această piață. Consiliul uh, european ar fi bine să pună o astfel, un astfel de subiect uh, la întâlnirea din decembrie, mai ales pentru folosirea eficientă a resurselor precum și pentru promovarea sinergiilor. Am primit câteva amendamente legate de procesul de standardizare și vreau să subliniez că uniformizarea instrumentelor de apărare este esențială pentru a crea o piață a apărării competitivă și unitară și pentru a asigura interoperabilitatea. În mod firesc, este foarte important să avem uh, uh, și să împărtășim bunele practici în domeniul interoperabilității. După părerea mea, asta nu presupune însă noi standarde. Este într-adevăr un subiect uh, poate mai controversat, chiar sensibil, dar asta poate că nu cade neapărat în sarcina noastră comisiei noastre, dar pot să vă spun că orice noi standarde nu fac decât să complice viața celor din domeniul apărării, de aceea mi aș dori un mic compromis și niște modificări minore aici, conform competențelor care ne revin. Bineînțeles că sunt deschisă pentru orice fel de discuții în acest domeniu. În sfârșit, vreau să vă menționez ceva. O anumită practică. Anumite state și anumite guverne, deci, Um, um, privilegiază propriile lor industrie ale apărării pentru a asigura locuri de muncă și investiții și, pentru, și din motive de securitate. Iată de ce producătorii din alte state membre n-au decât un acces limitat la alte piețe ale apărării în alte state, ceea ce duce de multe ori la tot felul de suprapuneri uh, supărătoare care sunt greu de uh, eliminat și sunt sigură că acest raport va conduce la o eliminare sau o reducere a barierelor, obstacolelor. Am pregătit deja amendamentele de compromis, însă acestea nu sunt decât în stadiul de proiect. Um, nu le-am trimis încă pentru că încă le mai negociem. Sper să se finalizeze cât mai repede aceste discuții. Sunt, bineînțeles, deschisă față de orice discuții și aștept uh, alte sugestii. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, and... Mulțumesc foarte mult și acum din partea raportorilor din umbră, domnul Kirchhoff și Dylan din partea domnului Harbour, care nu este prezent aici acum. Uh, Mr. Schmidt. Și domnul Schmidt. I heard uh, No. So let's start with, uh... vom începe cu doamna gebhardt. mulțumesc doamna președintă și mulțumesc uh, raportoarei pentru prezentarea bună pe care a făcut-o astăzi și pentru deschiderea de care a dat dovadă în vederea obținerii de compromisuri. Este vorba de o temă care nu e deloc ușoară și există multe reticențe în acest domeniu din partea populației. Există multe elemente pe care raportorul le-a prezentat și pe care grupul meu politic le-ar putea susține, în special atunci când e vorba de garantarea transparenței procedurii de acordare a contractelor pentru achiziții publice în acest domeniu al apărării. Am putea susține de asemenea și acele idei care promovează sinergiile, care raționalizează resursele pentru a evita dublarea eforturilor, pentru a scădea cheltuielile în domeniul public, pentru că, până la urmă, e vorba de banii contribuabililor care sunt în joc. Toate aceste lucruri sunt bune și le susținem. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat uh, recent în Germania cu dronele și cum s-au cheltuit milioane de euro așa dintr-o dată, cred că o, un sistem bun de contractare publică ar fi dus la economii de miliarde de euro, miliarde de euro care au dispărut așa într-o clipă în Germania. Iată de ce amendamentul de compromis 1, 2 și 3 merită susținerea noastră. Dumneavoastră ne-ați cerut la amendamentul de compromis 3 să includem aici și faza precontractuală. Și aici grupul meu politic nu este de acord. Are o atitudine critică, pentru că vorbim de transparență și atunci când se include etapa precontractuală între autoritatea um, publică și eventuala uh, companie care va obține contractul, trebuie să sporim transparența. Iată de ce grupul meu nu poate accepta o astfel de propunere. Noi dorim mai multă transparență. Și există un alt element cu care iarăși nu sunt de acord cu dumneavoastră, atunci când e vorba de cereri pentru, ca, uh, pentru a spori competitivitatea produselor militare. Grupul meu politic, sau cel puțin eu personal, este oarecum reticent față de aceste obiective, pentru că obiectivul Uniunii Europene, așa cum este definit el de tratatele UE și premiul Nobel pentru pace pe care tocmai l-am primit, ne arată că nu dorem, dorim să sporim cheltuielile militare, nu dorim tehnologii super sofisticate în domeniul militar și în domeniul apărării. De aceea avem nevoie de o politică diferită iar grupul meu politic, care susține această idee de bază, nu poate fi de acord cu o astfel de propunere. Nu pot accepta din acest motiv uh, aceste amendamente de compromis, pentru că ele dau impresia sau transmit mesajul că dorim mai multă competitivitate, dorim uh, un spor cantitativ, deci de producție pentru aceste produse militare. Și pentru noi asta este o chestiune ideologică principală. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea ALDE, domnul Schmidt. Îmi pare rău că nu v-am văzut de la început pe lista mea. Vă rog. Mulțumesc. Da, într-adevăr, sunt micuț, ușor de reperat. Da, dintr-o țară atât de îndepărtată de a mea, mai ales. Da, Nobel, când a inventat uh, dinamita, uh, nu era uh, prea mulțumit de această invenție a lui, cel puțin așa se spune. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorului, pentru că ceea ce ne dorim în primul rând un sistem de securitate și apărare mai competitiv și mai eficient și n-am nicio problemă în această privință, iar grupul meu probabil că va susține toate cele trei amendamente de compromis pe care le-ați prezentat. Dar eu, unul, am eu probleme cu conștiința mea. Și asta se adresează și comisiei. Pentru că dacă introducem asta acum, Acum când trecem printr-o perioadă de austeritate în întreaga Europa și dacă ne gândim la faptul că cetățenii, și aici revin la ce spunea doamna Gebhardt, cetățenii doresc uh, poate să cheltuiască mai mulți bani pentru pensiile lor, nu pe un sistem de apărare european. Știu că este o chestiune europeană, știu foarte, bune, foarte bine ce se spune în tratate și probabil că tot Parlamentul este pentru. Dar eu aș avea oricum un semn de întrebare. Dar vă spuneam, asta este părerea mea personală, pentru că eu unul cred că dacă ne gândim față de ce cheltuiește Statele Unite pe apărare și ce cheltuiește Europa, sau dacă comparăm cu bugetul european, bugetul UE pentru apărare, atunci aș avea o problemă cu primul amendament de compromis, în care se spune într-adevăr că avem nevoie de o politică comună de apărare. Nu cred că asta ar trebui să facem în aceste momente dar uh, vom vedea și probabil că colegii mei mă vor susține. Celelalte amendamente de compromis le putem susține, probabil. Am prezentat un amendament pentru liberalizarea achizițiilor publice și aici trebuie să urmăm ce se spune în directivă. Uh, pentru că programele naționale care nu sunt sensibile, probabil că la acestea trebuie să avem mai multe explicații. Fragmentarea și ceea ce ar putea fi o piață UE uh, și măsurile protecționiste care probabil sunt permise de către articolul 346 al tratatului. Această interpretare greșită a articolului respectiv este atât de extinsă încât și achizițiile publice în acest domeniu care nu sunt sensibile sunt afectate. De exemplu, serviciile de curățenie, furnizare de alimente și așa mai departe, toate acestea au fost excluse din aceste reguli. Și o serie de cazuri în acest sens au fost prezentate în fața Curții de Justiție Europene. Deci cred că aceasta ar explica de ce am prezentat uh, acest amendament. În general însă cred că vă putem susține, doamna raportor, și în încheiere aș uh, face o întoarcere în timp. Uh, pe vremea când eram tânăr și mă aflam în guvernul uh, suedez, eram funcționar, aveam o industrie de apărare foarte puternică care încerca să ne apere de vecinii noștri, dar nu de finlandezi. Da, am uh, pierdut Finlanda în 1809. Da, știm asta, da. Dar Cred că am încercat să vindem uh, arme în Ungaria și până la urmă rezultatul a fost că am cumpărat roșii de acolo. Deci uh, dacă reușim să uh, scăpăm de aceste consecințe secundare, cred că ar fi într-adevăr foarte uh, Uh, satisfăcător pentru a avea o piață decentă în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum, Bill din partea ECR. Mulțumesc! Mulțumesc, vorbesc din partea lui domnul, domnului Harbour, care este raportor din umbră. Dânsul a redactat două amendamente pentru proiectul de raport. În primul rând, Cred că primul amendament este unul foarte interesant, pentru că este vorba de o propunere uh, care promovează parteneriatul pentru inovație prin achiziții publice, prin uh, revizuirea directivei referitoare la achizițiile publice, care ar trebui făcută în anul 2016. Este vorba de amendamentul 15. Sunt de acord că această procedură nouă ar fi foarte importantă pentru achizițiile publice și ar aduce beneficii în sensul inovării și din punctul de vedere al IMM-urilor. De aceea um, ar fi bine dacă raportorul ar susține acest amendament. Al doilea amendament, amendamentul 13, pentru a preciza tehnici inovatoare de achiziții publice, de exemplu uh, cele în mediul digital, din păcate însă există îndoieli exprimate din partea socialiștilor și nu avem un acord referitor la achiziții publice precomerciale și inovarea în sistemul apărării. E păcat că se întâmplă așa, în special pentru că achizițiile publice în domeniul precomercial, ca o tehnică inovatoare, sunt recunoscute chiar în textul final al noii directive pe care Parlamentul îl va adopta în decembrie. Mai mult decât atât, din punctul nostru de vedere, aceste achiziții publice precomerciale promovează sectorul, așa cum o fac și parteneriatele pentru inovație. Eu, unul, am pregătit două amendamente pentru acest raport. Primul din ele se referă la finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării în statele membre. Progresele făcute în acest domeniu duc la îmbunătățiri în viața de zi cu zi și aș menționa doar o, o singură uh, invenție în acest sens uh, care a fost apărut în domeniul militar și acum este utilizată de toată lumea, internetul. În al doilea rând, cerem Comisiei o abordare coordonată pentru atacurile cibernetice și pentru a asigura o mai mare siguranță atunci când uh, se fac cumpărături online. Sper să ajungem la un acord înainte de votul de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, mulțumesc raportorilor din umbră. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul... Da? Domnul Obermaier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt oarecum surprins pentru că într-un dosar atât de important dorim să uh, facem lucrurile atât de rapid. Nu vreau, nici nu vreau să-mi imaginez de ce această grabă, dar oricum mă surprinde, pentru că așa cum am arătat deja într-o întâlnire pe care am avut-o în trecut, propunerea comisiei este una bună. Bineînțeles că fiecare poate să aibă propriile sale concepții în legătură cu politica de apărare. Nu e vorba despre asta aici. În ceea ce privește liberalizarea contractelor uh, publice, nici aici n-am nimic de obiectat, însă eu unul simt nevoia de a avea o propunere exactă, concretă, în față, pentru că aici tot ce se spune e așa, la mod general și asta cred că mai mult generează probleme decât să le rezolve și nu cred că asta este obiectivul uh, acestei propuneri. și am să dau un exemplu în acest sens se cere aici uh, o reducere a barierelor la nivelul licitațiilor transfrontaliere. Foarte bine, însă am auzit că există și cerințe la nivel național pentru diverse profiluri de material militar, cerințe care există și până la urmă există interese naționale care nu pot fi ignorate. Când văd că în acest context se vorbește de acordarea contractelor în funcție de criterii inovatoare, dar nu se spune în funcție de ce care sunt criteriile stabilite. Ce înseamnă criteriile astea inovatoare? Nu știu dacă asta cine a redactat, a redactat așa în mod special ca să nu obțină nimic sau pur și simplu nu și-a dat seama. Am senzația că cineva parcă dorește să grăbească acest proces și că nici măcar n-a încercat să analizeze în detaliu ce se întâmplă aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne întoarcem acum către comisie. Domnul Alsio, vă rog, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru comentariile făcute. Din punctul nostru de vedere, este încurajator să vedem că multe dintre comentarii și amendamentele corespund cu poziția Comisiei, așa cum uh, este ea reflectată în comunicarea din iulie. Această comunicare se referă la întărirea competitivității acestei industrii și a funcționării pieței și vedem în amendamentele prezentate cât de important este să avem un cadru legal solid, puternic așa că salutăm faptul că se subliniază încă o dată nevoia de implementare a achiului în domeniul apărării pentru a crește transparența și deschiderea piețelor. Acest lucru ar trebui să fie însoțit de politici industriale specifice, procese de standardizare, uh, de asemenea importanța IMM-urilor, materii prime, capabilități și să vedem ce instrumente sunt disponibile la nivelul UE pentru a susține toate, toți acești factori. Aș vrea să menționez, pentru că apare într-unul din amendamente, de fapt în două din amendamente, importanța certificării și a standardizării. Din punctul nostru de vedere, uh, Lipsa actuală de standardizare comună și a unui sistem comun de certificare reprezintă un adevărat obstacol în calea interoperabilității și, de asemenea, un obstacol în calea cooperării între statele membre și afectează competitivitatea pe ansamblul industriei. Dacă dorim deci o abordare comună, de exemplu în domeniul certificării, suntem uh, convinși că va trebui să reducem timpul necesar și Uh, investițiile făcute pentru a avea produse noi. Din punctul de vedere al analizei care s-a făcut, suntem de acord în principiu cu ce s-a spus aici și cu ce apare în mai multe amendamente. Aș face un singur comentariu. Așa cum s-a spus foarte bine aici, uh, trecem acum uh, prin momente de austeritate, dar un lucru pe care îl arătăm de asemenea în comunicarea noastră este că e greu să vorbim despre cheltuieli din ce în ce mai mari în domeniul apărării și în loc de aceasta folosim conceptul unei mai bune cheltuieli, unei mai bune gestiuni a acestor cheltuieli prin uh, achiziții publice în comun, uh, prin um, mai mari sinergii și așa mai departe. Acestea sunt principalele comentarii pe care doream să le aduc. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Nu cred că mai există alte comentarii, doar în ceea ce privește calendarul, votul la IMCO pe 13 și acum în încheiere voi da cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru toate comentariile făcute pe marginea acestui raport. Sunt convinsă că am avut o dezbatere foarte interesantă și, bineînțeles, voi ține cont de toate observațiile dumneavoastră. Am început un proces de negociere foarte bun, ținând cont termenele pe care le avem, dar ele, după cum știți, sunt foarte strânse. Așa că am încercat să negociem mai bine acest termen de negociere. Dacă doriți, vom avea mai mult timp pentru a discuta eventuale întrebări suplimentare care pot apărea și sunt convinsă că, până la urmă, comisia competentă va ține cont de sugestiile noastre. Voi reveni cu feedback către raportorii din umbră în ceea ce privește dezbaterile care vor avea loc și Am înțeles că în acest domeniu există abordări diferite, dar cu toate acestea, cred că ar trebui să reușim să trecem peste ele și să ajungem la un acord în urma negocierii. Mulțumesc și succes raportorului și raportorilor din umbră să ajungă la un acord în acest termen foarte strâns. Vă mulțumesc pentru comentariile foarte constructive. Încheiem dezbaterea la punctul acesta. Și în felul acesta încheiem și ordinea de zi pe astăzi, deci ședința se suspendă și vă urez o seară plăcută tuturor. Ne revedem mâine dimineață cu uh, noi energii la începerea ședinței.